Um, Dragi colegi, având în vedere că avem uh, încă două audieri foarte importante pe ordinea noastră de zi, cred că ar fi bine să începem în această, această după-amiază. Începem un pic mai obosiți, e o muncă foarte intensă, însă uh, cred că e un lucru foarte bun că am putut concentra toate aceste audiere ale autorităților uh, de omologare într-o zi și jumătate de audiere. Și uh, spun invitațiilor noștri, nu vă faceți griji, unii colegi sosesc, uh, ceilalți colegi pot pleca. Există foarte multe audieri și uh, ședințe de comisii săptămâna aceasta. Astăzi, vă, în această după-amiază, avem alături de noi pe domnul Laurent Benoit și doamna Beatrice Lopez de Rodas, director la uh, Utax Ceram din Franța. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația și vă dau cuvântul imediat pentru a face câteva observații de introducere. Bună ziua! Uh, sunt directorul general al UTAC Seram, care este o societate privată franceză, independentă, și care este însărcinată cu eh, omologările de tip în Franța. Și în câteva diapozitive am să vă prezint grupul nostru, UTAC Seram, în așa fel încât să înțelegeți cât mai bine care este munca noastră că toată lumea reușește să vadă diapozitivul. Avem 400 de ingineri și tehnicieni, avem două centre de testare în jurul Parisului, avem 5 milioane de cifre de afaceri, 20% la nivel internațional și avem două implantări uh, internaționale, una în Rusia și una în China. Și avem uh, cam 40 de țări, în 40 de țări avem clienți. Și dacă e să ne uităm la ansamblu certificatelor de omologare la nivel european, suntem uh, lideri la MA și N1. Datele cheie. Aici, doar din punct de vedere istoric, vreau să vă amintesc un singur lucru, și anume că noi ne, uh, situl nostru din Inas Monerii este unul foarte vechi, uh, Uh, foarte multe recorduri mondiale au fost stabilite acolo și, de asemenea, acolo am făcut primele lucrări în ceea ce privește consumul uh, de combustibil. Și avem, uh, de asemenea, și testările pe, de viteză, viteză stabilizată. UTAC a fost creată în 1945, societatea despre care discutăm, cu laboratoare care sunt în principal bazate uh, Uh, câteva referințe pentru a vă demonstra cu cine lucrăm. Ne-am uh, concentrat pe autovehicole rutiere, deci tot ceea ce circulă pe șosele, autoturisme, dar nu numai. Uh, Avem de asemenea și constructori, evident, francezi, dar și uh, din Germania și din Anglia, din Japonia, din China și așa mai departe. Lucrăm cu foarte multe firme de echipament și lucrăm și în domeniul agricol și în domeniul militar și în al transporturilor, energie, distribuție. Deci, în fond, putem spune că lucrăm în toate domeniile în care există o dimensiune de autovehicol rutier, deci tot ceea ce circulă pe șosele europene. Avem deci meserii diferite. Meseria principală pentru care suntem astăzi prezenți este cea de omologare și certificare. Și colega mea este director pentru această activitate de omologare, deci va fi în măsură să răspundă la uh, ansamblul întrebărilor dumneavoastră. Și mai avem și o altă entitate, și anume expertiză și testări, și anume laboratorul, uh, pe care am să-l prezint rapid, și alte meserii, dar nu le voi aborda aici, consiliere și formare, organizarea de evenimente și am putea spune că în materie de reglementare și omologare aveam un rol uh, foarte important în uh, întregul domeniul al omologării. N-am să vă citesc toate aceste diapozitive, Sunt, e clar că vor fi foarte multe întrebări astăzi. Uh, ceea ce este important este că avem o poziție cheie în materie de reglementare, cu prezența la Bruxelles și la Geneva. Participăm la foarte multe grupuri de lucru. E una de altfel din particularitățile UTAC, în orice caz un punct foarte care beneficiază de expertiză la nivel mondial și asta ne permite să fim prezenți în amonte în momentul în care se realizează reglementările la nivel european. Nu o recunoaștere la nivel mondial. Pe acest slide doresc să insist spunând că suntem un serviciu tehnic la nivel de Franța, de Regatul Unit, de țările de jos și România. Deci cu patru țări. Și mai avem și alte certificări la nivel internațional care nu sunt neapărat pertinente pentru dezbaterea de astăzi. În ceea ce privește testările și expertiza, deci tot ceea ce se realizează în laboratoarele pe care le avem. Evident că avem testări uh, regulamentare și normative am uitat să vă spun că noi suntem un laborator uh, acreditat încă din 2001, sunt cinci în total în Europa și lucrăm și pe prototipuri de test. Avem un caiet de sarcini și avem, spre exemplu, și testările de performanță, testările de benchmark pe anumite produse și asta o realizăm în funcție de cerere, la cerere. Pentru acest laborator e mai degrabă nevo- uh, vorba de expertiză. Avem trei laboratoare principale, unul de mediu care se referă la uh, toate testările referitoare la vibrații și la uh, poluare fonică, evident compatibilitatea electromagnetică, consum și evident laboratoarele noastre sunt foarte bine echipate. În materie de securitate de asemenea, uh, abordăm securitatea activă și pasivă și, evident, avem și testări în ceea ce privește fiabilitatea, pentru că avem două centre de testare, avem foarte multe piste pentru a putea valida și verifica foarte multe informații în ceea ce privește autovehiculele rutiere. Și iată că am încheiat această prezentare. Dacă, evident, aveți întrebări, sunt la dispoziția dumneavoastră. Trebuie să vă spun că în această dimineață am avut mai mult timp la dispoziție. Nu mai avem atât de mult timp în această după-amiază, deci am să fiu foarte strictă cu intervențiile, ca să știți. Deci mai întâi, domnul Zalba. Mulțumesc foarte mult! Prima mea întrebare este, în momentul în care v-ați dat seama că Există discrepanțe de emisii în testele de laborator și testele pe uh, șosele, în condiții reale. Uh, ce ați făcut? Ați făcut ceva? Oui, merci pour la question. Uh... Da, mulțumesc pentru această întrebare. În momentul în care vorbiți despre emisii, ce fel de emisii? La care vă referiți? las, el control de emisiones en conducción de real y el... Știți că se testează emisiile atât în teste de laborator cât și în teste în condiții reale. V-ați dat seama că există o discrepanță, nu? Și pentru că știm că există diferențe în ceea ce privește rezultatele. Uh, de aceea vă întreb ce ați făcut când v-ați dat seama de aceste diferențe? Parle des emisiuni d'oxid d'azot. A, dacă nu mă aștept, noastră vorbiți despre emisiile de oxid de azot. Uh, Uh, am fost uh, avertizați de faptul că există o astfel de diferență în momentul în care am avut acces la rezultatele testelor în condiții reale, mai ales uh, având în vedere că au fost utilizate dispozitivele de testare PEMS și noua tehnică RDE în condiții reale de utilizare și atunci serviciul nostru tehnic nu încearcă să, studia, să studieze aceste diferențe. Ceea ce facem este că aplicăm uh, uh, regulamentele așa cum sunt ele redactate. Le respectăm și le aplicăm. Și în momentul de față, regulamentul aplicabil prevede ca măsurarea acestor emisii să se facă în laborator. Ahora la Comisión Europea ha hecho una... Comisia Europeană a făcut acum o nouă propunere, în așa fel încât acest control al emisiilor să se facă în condiții de utilizare reală. Și, după părerea dumneavoastră, cum se va desfășura aceste proceduri și cum vor influența tehnologia și autoturismele? Va avea un efect acest lucru? Pentru că e clar că vor fi exigențe mult mai mari și, după părerea dumneavoastră, cum anume această tehnologie se va adapta față de noua realitate? Oui, donc euh, tout à fait, vous avez raison. Euh, da, aveți dreptate. Astăzi, cu noua reglementare care a fost adoptată, RDE, um, testare în condiții reale de utilizare, vom avea emisii mult mai apro- aproape de adevăr în condiții reale, pentru că vor fi măsurători in situ și nu într-un laborator. Deci, uh, în mod clar, uh, autovehiculele vor fi ulterior diferite, pentru că vor fi toleranțe mult mai stricte decât ceea ce avem, uh, praguri de toleranță mult mai stricte decât cele pe care le avem în momentul de față. Deci, rezultatul final va fi că autoturismele vor fi mult mai bune în materie de emisii, vor avea rezultate mult mai bune în materie de emisii. Însă aplicarea acestui regulament, dacă nu mă așa, se va face cu începere din 2019. Iar în materie de tehnologie, spune domnul Laurent, avem, de, avem deja de tehnologia aceasta pe piață. Va trebui să o încurajăm în așa fel încât să fie în măsură să funcționeze uh, corect în toate, uh, toate tipurile de condiții de utilizare. Însă de tehnologii precum SCR uh, există, sunt utilizate, spre exemplu, pe mașinile diesel și sunt eficiente și au uh, drept uh, însă noi ceea ce trebuie să facem acum este să uh, consolidăm aceste tehnologii pe viitor. Asta nu cree că esto vaya a suponer una limitație. Dar sunteți optimiști. Nu vi se pare că acest lucru s-ar putea să reprezinte o frână în care a dezvoltării industriei europene care poate nu va fi în măsură să se adapteze față de noua realitate? în materie de autoturisme diesel, pentru ca acestea să poată să îndeplinească cerințele cele mai exigente? Euh, euh, nu cred că acestea sunt întrebări pe care le puteți adresa mai degrabă unui serviciu tehnic, ci mai degrabă către producători. Noi ceea ce putem să vă spunem este că reglementările întotdeauna necesită timp și odată ce avem regulamente noi e nevoie de tehnologie nouă și e clar că și constructorii vor avea nevoie de timp pentru a pune la punct aceste noi tehnologii tehnologii. Și ă, cu timpul RDE ă, va fi o, ă, o procedură de testare aplicabilă întregii piețe europene. Mulțumesc, până doamna președinte, domnul Gherbrandi. Mulțumesc, doamna președinte, și vreau să vă mulțumesc invitațiilor noștri pentru prezența astăzi. am sunat telefonul și nu reușeam să-l sting. În fine, uh, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați dat niște răspunsuri foarte directe în ceea ce privește temperatura ferestrelor după o perioadă de testare de 20 de minute. Ați fost foarte direct în răspunsurile dumneavoastră. Ați uh, vorbit de asemenea și despre definiția unei uh, utilizări în condiții reale. Poate că 100% din oamenii care nu se află în această sală consideră că condiții de utilizare normală înseamnă de fapt în afara laboratorului, testare în afara laboratorului. Uh, sunt subiecte pe care le-am discutat și azi dimineață, și anume posibilitatea de a testa ca uh, mașini dincolo de uh, ciclul de testare NDCE. Pentru că aceasta este și problema. Deocamdată nu avem posibilitatea în mod sistematic să detectăm acele uh, Uh, dispozitive de invalidare. De ce nu? Pentru că în fond cu tehnologia pe care o aveți noastră puteți face orice. Atâta vreme cât nu utilizați tehnologia pentru, pentru uh, omologare de tip, puteți să spuneți producătorului, uitați, am detectat așa, spuneți-mi și nou de ce emisiile sunt uh, atât de diferite când vor utilizăm un alt ciclu de testare. De asemenea, în cadrul NDCE puteți să modificați anumite lucruri. Există diferite căi de a verifica. Acum, eu știu că nu puteți utiliza aceste metode alternative de testare în uh, uh vederea omologării de tip, dar puteți face acest lucru și de ce nu o faceți? De ce nu ați făcut acest lucru în trecut? Merci beaucoup pour la question très pertinente. Euh, Uh, da, mulțumesc foarte mult pentru această întrebare foarte pertinentă, încă o dată. Uh, și de altfel, cred că a spus și dumneavoastră în momentul în care a spus întrebarea. Din punct de vedere legal, noi, ca și serviciu tehnic, suntem obligați să aplicăm o reglementare identic armonizată peste tot în Europa. Noi, ca și serviciu tehnic francez, nu putem face ceva diferit de ceea ce fac colegii din Spania sau din altă parte, fără de care ar fi o distorsiune și uh, fără de care cred că nu, nici n-am mai avea clienți, ca să fiu sinceră. Mm. Acum, ceea ce evocați dumneavoastră, da, ar putea fi la un moment dat cerut de către autorități. Și, în acel caz, noi, ca și serviciu tehnic, am putea aplica alte reguli decât cele prevăzute în uh, regulamente normativă, dar uh, din interese, ca să zic așa, strict materiale, e clar că avem și costuri, nu? Și noi nu suntem plătiți să facem acest surplus de costuri. Nu le putem asuma. Deci, până la urma urmei, e și vorba de o chestiune pur materială. Și nu vi s-a cerut niciodată, nicio autoritate națională nu v-a cerut să faceți acest lucru, pentru că oricum există obligație uh, legală de a aplica legislația. Și uh, această legislație se referă la interdicția de a, uh, referitare la uh, aceste dispozitive de invalidare. Oamenii știu că există indiferent că le numim dispozitive de invalidare sau alte metode tehnice de a modifica rezultatele. Însă nu vi s-a cerut niciodată să mergeți și mai departe, să aprofundați analiza și să depășiți strict cadrul uh, testărilor NDCE uh, și să aveți o metodă de testare nouă. Nu ni s-a cerut niciodată, într-un cadru strict de omologare, să mergem mai departe și să vedem uh, ce se întâmplă dincolo de uh, testările strict prevăzute în uh, regulament. Iertați că vă întrerup. Așa numai din simplă curiozitate ați făcut vreo testare pur și simplu așa, pe spuza noastră. Într-o sâmbătă dimineață. A, nu, mai ales într-o dim- sâmbătă dimineață, nu. Nu, nu, nu, nu. Sincer, nu. Nu. Uh, nu am încercat niciodată să lucrăm în afara uh, regulamentului. Merci. Doamna Bonfoy. Da, mulțumesc. Am să continui și eu uh, pentru a prelungi întrebarea domnului Gerbrande în ceea ce privește ceea ce vi s-a cerut în cadrul Comisiei Royal, după numele doamnei ministru. Uh, în care ați făcut o anchetă referitor la 85 de autoturisme și pentru care bănuiesc eu că ați utilizat sistemul PEMS ca să verificați dacă într-adevăr există o distorsiune pe undeva. Ne puteți da mai multe detalii în ceea ce privește eventuale dispozitive de invalidare pe care le-ați fi constatat? Donc, euh, effectivement... Da, Într-adevăr, noi am fost desemnați în cadrul comisiei uh, numită Royal pentru a realiza testările și am procedat cu trei tipuri de testări. Mai întâi, de 1 și de altfel veți vedea, figurează în raportul publicat de Franța. Acest tip de testare, de fapt, încearcă să înșele vehiculul uh, în laborator, uh, în așa fel încât acesta să-și dea, să reacționeze și să vedem dacă uh, e capabil să facă distinția între o testare pe benzi rulante sau pe șosea. În al doilea modul de testare am modificat precondiționarea autovehiculului și am comparat rezultatele cu sau fără modificare și cel de-a treia testare am uh, plasat un PEMS, care de fapt servește la măsurarea emisiilor în, uh, în utilizare reală și să reproducem, deci, uh, ciclul NDCE pe o pistă tipinel pe care o avem la Montlhéry. Aici e clar că e vorba de o solicitare specifică venind din partea autorităților uh, franceze și evident că la aceste trei tipuri de testare am văzut că există discrepanțe. Dar înțeleg că în regulament există un articol foarte precis care spune că limitele de emisii poluante trebuie să fie respectate chiar și la funcționarea în condiții reale. Însă uh, multă lume a venit aici și ne-a dat uh, explicații uh, Uh, cum că există diferențe față de ce se întâmplă în laborator și în condițiile reale. Dumneavoastră ziceți că încercați să fiți transparenți, dar mie mi se pare că e o diferență foarte semnificativă între rezultatele la condițiile reale și încercările de certificare. Ați luat măsurile pe care ar fi trebuit să le puteți lua fie pentru a retrage omologări, fie pentru a face anchete suplimentare? doamna Lopez. Răspunsul meu trebuie să fie unul foarte clar. Noi nu suntem decât un serviciu tehnic, deci această întrebare este mai degrabă pentru autoritățile franceze. Noi înșine nu putem face asta. Doamna Bonfoy, și atunci ați sugerat autorităților franceze că ar fi bine să ia măsuri? În concluziile acelei comisii royale, după cum uh, bine știți, există niște recomandări, recomandări care au fost uh, formulate ca urmare a încercărilor pe cele 80 și ceva de vehicule testate de noi. Doamna Bonfoa, Deci, dumneavoastră ați uh, constatat că sunt niște dispozitive de invalidare care se apropie foarte mult de cele de manipulare, inclusiv intervalele de uh, temperatură. Pentru Fiat nu, n-am văzut așa ceva, spune doamna Lopez. La celelalte vehicule, cele unde am găsit acea fereastră, acea interval de temperatură, nu vorbesc de omologare, spune doamna Bonfoy, mă refer la momentul în care chiar ați făcut încercarea. Da, le-am găsit și am constatat diferențele de rezultat, iar constructorul ne-a explicat de ce apar aceste diferențe de rezultat. Doamna Bonfa, ce părere aveți de ideea unei uh, autorități uh, europene supranaționale, inclusiv deasupra autorității franceze, care ar putea să um, ia măsuri astfel cât sistemul să fie mai eficace la nivel european. Vi se pare o idee bună? Doamna Lopez. Nu pot să spun uh, ce părere au autoritățile franceze, dar noi la UTAC dorim să existe o autoritate de control, o autoritate europeană, pentru ca toate serviciile tehnice să lucreze la fel. Deci, da, susținem această idee pentru că nu mai vrem să existe interpretări diferite de la un serviciu la altul și să tot uh, parlamentăm cu constructorii care ne spun, da, uite că dincolo se face altfel, la voi de ce se face așa? Susținem așadar o autoritate de control la nivel european. Domnule Carins, am uitat uh, să vă dau cuvântul, mă scuzați, spune doamna președinte. Domnul Carins, am o întrebare de clarificare. Dumneavoastră sunteți serviciul tehnic sau sunteți și autoritatea de omologare? Doamna Lopez. Noi suntem serviciul tehnic, ceea ce nu-i de aici de acolo. Iar autoritățile franceze, adică autoritatea care dă omologarea și semnează, este CNRV, deci un alt organism care este în uh, subordinea Ministerului Mediului. Noi nu suntem autoritatea de omologare, practic. Domnul Carins, atunci întrebarea mea, pe care cred că o au și alți colegi și pe care am pus-o la alte audieri, inclusiv astăzi, mai devreme, întrebarea mea așadar este o întrebare orientată spre viitor. Pentru că cred că este important ca noi, legiuitorii să înțelegem ce trebuie îmbunătățit la sistemul existent, astfel încât să nu mai apară problemele cu care ne confruntăm acum și pe viitor. Consumatorii să nu mai fie păcăliți uh, în legătură cu nivelul real al emisiilor și să ne dăm seama la un moment dat că de ani de zile constructorii nu s-au conformat cu cerințele impuse. Deși abțibildul de pe mașină spune că da. Credeți că poate fi rezolvată într-un fel uh, legătura foarte strânsă dintre producătorii, dintre constructori care plătesc pentru aceste omologări, um, pentru că este aici un conflict de interese perceput, nu știu dacă și real. Ce ne puteți spune așadar, din perspectiva dumneavoastră, cum poate fi îmbunătățit sistemul european? Și înțeleg că sunteți de acord cu o autoritate supranațională. Vi se pare că asta e calea de urmat? sau că putem rămâne la sistemul actual făcând mici schimbări pe aici, pe acolo? Știu că e o întrebare foarte largă. Vă acord restul de trei minute ce mi-a rămas. Doamna Lopez. Încă o dată, repet, vorbesc doar în numele UTAC. Din uh, ce s-a întâmplat în ultimii ani, ne dăm seama clar că procesul de omologare nu este uh, o soluție ce rezolvă problema 100%. Pentru că, iată, au apărut lucruri pe care le-am uh, scăpat din vedere și, foarte sincer, consider că o soluție la această problemă, la aceste temeri ale dumneavoastră, ar fi supravegherea pieței. Pentru că acolo chiar uh, vezi cum se comportă autovehiculul în condiții reale de exploatare. Autovehiculul este supus la diverse tipuri de utilizare, la diverse stiluri de șofat. Așadar, supravegherea pieței, fie că se face la nivel național sau european, asta e altă dezbatere, este o soluție. Ar putea fi o idee, o propunere, cred domnul Caris. Așadar, supravegherea pieței înțeleg că înseamnă că odată ce uh, vehiculul e scos de pe linia de producție, ar însemna să-l studiem, să vedem cum se comportă el în, limba, în uh, lumea reală. Cum a colegul uh, ca, colegul Gerbranti a spus mai devreme că um, normal, toată lumea ar trebui să respecte legea să se conformeze. Dar ce împiedică organizația dumneavoastră? De ce nu puneți anumite întrebări? De ce nu uh, verificați efectiv? Înțeleg că asta spune legea, dar oare chiar are logică ce spune și uh, cum aplicăm, de fapt. E cumva ca și în medicină. Una ne spun tratatele și uh, sănătatea pacientului presupune să faci altceva decât ce spune procedura sau tratatul de medicină. Ce vă împiedică, ce vă reține în a face sugestii de îmbunătățire pe care poate ar trebui să le faceți în urmă cu mulți ani? Doamna Lopez. Poate că răspunsul meu e puțin cam prea direct, însă, încă o dată, răspund la momentul de față, normele sunt norme europene. Și nu putem spune unui constructor, vină tu la mine, dar eu o să-ți aplic alte teste, alte încercări decât ce spun reglementările. Noi, până la urmă, suntem plătiți pentru un protocol de încercare și trebuie să-l respectăm. Fie uh, legislația menționează uh, serviciul tehnic are libertatea de a alege încercările, asta înseamnă altceva, doar astfel am putea să căutăm alte elemente, însă deocamdată suntem constrânși de legislație, nu putem face nimic în plus. Domnul Benoit. În ce privește RTE și uh, ciclul de uh, testare globală sau intervalele de temperatură, când uh, sunt făcute toate aceste încercări și vehiculul trece cu bine de toate, uh, practic pot spune că um, vehiculul este unul uh, foarte bun și dacă mai verifici și conformitatea în producție, practic nu prea mai poți cere mare lucru. Domnul Toșinovski. In my mother language. Am să vorbesc în limba maternă. După cum ați spus, UTAC face încercările și supraveghează încercările vehiculelor. bine să izbucnească tot acest scandal, însă nu uh, ați bănuit sau n-ați simțit cumva că se întâmplă ceva? N-ați avut uh, bănuiala că sunt folosite dispozitive de invalidare în timpul încercărilor pe care le efectuați? Știu că încercările sau testele nu au fost concepute cu scopul de a identifica astfel de dispozitive, dar ați avut bănuială că e ceva putre de acolo? Doamna Lopez, foarte sincer vă răspund nu. Mulțumesc. Atunci, în răspunsul la întrebarea numărul 8, dumneavoastră afirmați că Conform legislației actuale, dumneavoastră nu puteți uh, detecta dispozitive de invalidare, dispozitive ilegale. Considerați că noua propunere pentru teste RDE rezolvă această problemă? Constați așadar că încercările pentru omologarea de tip sunt uh, suficiente prin uh, această nouă propunere? Aveți suficiente instrumente sau credeți că ar trebui să fie completată, să mai avem și alte elemente? Doamna Lopez, în ce privește dispozitivele de invalidare, este adevărat că uh, reglementările viitoare definesc mai bine aceste dispozitive. Vor fi incluse și uh, variațiile de temperatură mai semnificative, vor fi uh, niște posibilități mai largi pentru testele în laborator. În schimb, să detectăm uh, ceea ce poate fi ilegal sau nu, e deja mult mai complicat pentru că vorbim despre softuri, despre software, iar textele actuale nu prevăd așa ceva. Domnul Toșinovski, am înțeles. O ultimă întrebare. Astăzi, în Comisia pentru Transporturi, s-a ținut o dezbatere despre omologarea autovehiculelor motorizate și ne gândim uh, cumva la o agenție de supraveghere europeană, o supraagenție care să um, supravegheze cumva tot ce se întâmplă. Mie mi se pare că ar uh, putea fi pur și simplu un nivel în plus de birocrație. Dumneavoastră, ce părere aveți? E nevoie de un nivel suplimentar de supraveghere? Poate că el nu aduce o soluție reală la problemă. Cred că am putea rezolva asta prin norme mai stricte sau printr-un sistem de control care se bazează pe ultimele cunoștințe din domeniu, pe o standardizare. Cred că o nouă autoritate de supraveghere nu înseamnă decât uh, un nivel în plus de birocrație și n-ar fi neapărat un progres. Nu vă temeți de suplimentarea birocrației? Doamna Lopez, dacă ar însemna mai multă birocrație, sigur că n-ar uh, ajuta prea mult. Noi, în calitate de serviciu tehnic, dorim însă să existe o interpretare identică a reglementărilor pentru toată lumea. Dacă vorbim de o entitate, un organism care să verifice dacă cu tare sau cu tare serviciu tehnic sau autoritate interpretează și aplică corect legea, ar fi foarte bine. Nu știu cum e fezabilă astfel de soluție domnul Benoit. În orice caz, astăzi nu avem niciun răspuns la întrebarea despre cum putem detecta acele softuri de invalidare. Mulțumesc. Domnul Gerbrandi. Mulțumesc, doamna președinte. Eu am o întrebare foarte simplă. Pe website-ul Comisiei Europene este o listă de autorități ce au rol de supraveghere a pieței în fiecare țară. În Franța, de pildă, avem uh, la UTAC o direcție tehnică pentru vehicule motorizate. Cred că e vorba chiar de dumneavoastră. Deci dumneavoastră apăreți ca autoritate națională responsabilă cu supravegherea pieței. Asta înseamnă că pe lângă funcția de serviciu tehnic mai aveți și rol de autoritate de supraveghere? Domnule Lopez, nu, este o eroare. Noi uh, nu suntem autoritate de supraveghere desemnată în Franța. Domnul Gherbrandi. Bun, am înțeles. O altă întrebare. Aș vrea să știu ce puteți sau ce ați fi dispuși să faceți în afara testelor NDC descrise în detaliu. De pildă, dacă autoritățile franceze v-ar cere să încercați un vehicul în diferite modalități, altele decât uh, cele din uh, testul standard NDC, ați fi dispuși? Ați putea să o faceți? Doamna Lopez, uh, autoritățile competente în materie de omologare au deplină discreție, au toată libertatea de a cere încercări dacă consideră că există un risc de mediu sau risc la adresa siguranței. Deci ei, da, pot să ne uh, ceară astfel de încercări și le facem. Domnul Benoit. Exact asta am făcut în uh, așa numita Comisie Royal. Domnul Gerbrandi. Da, la una dintre întrebările de mai devreme ați răspuns că nu puteți face asta în calitate de serviciu tehnic pentru că sunteți în concurență cu alții. Însă ați putea să vă asumați astfel de încercări dacă cineva v-ar cere. Doamna Lopez, de fapt mai devreme când am răspuns, mă refeream la un uh, context de uh, altă natură. Dacă ni s-ar cere asta sistematic, nu, n-am putea face-o pentru că e în afara procedurilor uh, ce stabilesc ciclul de încercări. Deci dacă e cu caracter excepțional, da, am putea. În alte condiții decât cele stabilite de regulament. Domnul Gerbrandi. Mulțumesc. Privind spre viitor, pentru că și uh, asta trebuie să ne intereseze, în comisia noastră, unul dintre lucrurile cu care ne luptăm este concurența dintre serviciile tehnice și autoritățile de omologare. Considerați că această concurență e sănătoasă sau ar trebui să fie evitată pe viitor? Doamna Lopez. Ceea ce trebuie să evităm, cred, este concurența în uh, sensul uh, că unele autorități uh, interpretează în manieră mai indulgentă reglementările. Un constructor ar fi poate tentat în uh, astfel de cazuri să meargă la un serviciu tehnic sau la o autoritate mai conciliantă pentru uh, a trece mai ușor încercările. Asta ar trebui să evităm. Domnul Gerbrandi. Da, dar uh, constatăm și că există în unele state membre tendința, nu știu cum să spun asta ca să iasă bine, tendința de a fi mai puțin severe sau măcar de a mm, oferi asistență constructorilor uh, auto de pe teritoriul lor pentru a trece anumite teste. Există cumva un interes reciproc pentru că anumite vehicule, anumite tipuri de vehicule să treacă testele. Nu mă gândesc doar la Franța. Aveți uh, sentimentul că în Italia sau poate în alte țări uh, se întâmplă așa ceva? Pe baza experienței pe care o aveți până acum, pe baza cunoștințelor dumneavoastră. Doamna Lopez, nu pot să vă spun ce se întâmplă în alte țări, dar pot să vă garantez că în Franța interpretările sunt extrem de riguroase. Așadar, nu există această conivență la care faceți noastră aluzie între autorități și constructori auto. Acum, în ce privește alte autorități, alte servicii tehnice, sigur că nu pot să spun nimic. Doamna Conecnă. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să vă mulțumesc și eu pentru prezență. Aș avea câteva întrebări referitor la răspunsurile în scris care mi le-ați trimit. La numărul 8 spuneți că ați putut informa Comisia despre uh, dispozitive de invalidare și uh, când ne uităm la evoluția reglementărilor europene, mă întreb care a fost formularea pe care ați folosit-o, uh, cine a fost prezent din partea Comisiei și când a avut loc această reuniune. Oui, alors juste apporter une petite... Aș dori să mm, fac o mică corectare. Am înțeles uh, greșit a doua parte a întrebării. Când am spus că am putut uh, coopera în mai multe grupuri de lucru, era vorba de faptul că în calitate de grup de serviciu tehnic uh, suntem pentru ghiduri în ceea ce privește metodologia. Ce am înțeles eu din asta era că dorința de a avea ghiduri metodologice a fost transmisă comisiei. Da, de mai multe ori am uh, spus uh, comisiei că în calitate de serviciu tehnic am uh, dori să avem proceduri care să nu fie uh, interpretabile. Îmi pare rău, am, am răspuns greșit. Răspunsul meu nu se referă la dispozitivul de invalidare. A můžu se zeptat, komu konkrétně jste to v komisi tedy řekli, na jakém konkrétním jednání? Aș putea totuși să vă întreb cu cine ați vorbit uh, de la comisie, când au avut loc aceste întâlniri și ați dorit să folosiți o altă procedură pentru că aceasta nu era perfectă? Alors, encore une fois, là, on répondait global. Deci, încă o dată, am răspuns în mod uh, global. A spus-o și uh, Laurent Benoit. Noi uh, urmărim uh, grupurile de lucru Uh, în domeniul tehnic de mai mult de 30 de ani, deci să vă spun la care, care a fost grupul uh, în cadrul căruia am spus noi că am vrea ca regulile să fie clare, n-aș putea. Participăm la elaborarea reglementării uh, din anii 70 prima directivă, de la prima directivă de uh, măsurare emisiilor. Și de fiecare dată noi ca serviciu tehnic în uh, aceste grupuri de lucru uh, suntem mai mulți reprezentanți, fiecare cu interesele lui. Noi ca servicii, tehnic, servicii tehnice ne dorim proceduri clare de omologare. Sunt lucruri pe care le-am uh, semnalat Comisiei Europene și nu sunt aceiași reprezentanții săi uh, de 30 de ani încoace. Deci, uh, aș, de aceea am răspuns aici. Da, am uh, spus Comisiei că dorim uh, pr proceduri clare. Doamna Conecina, mulțumesc. În ceea ce privește răspunsul noastră la numărul 9, vorbiți despre cât este de dificil să uh, definim uh, utilizarea în condiții normale. Ce definiție ați sugera dumneavoastră? Trebuie în <laughs> uh, Foarte bună întrebarea dumneavoastră. E complicat. De ce spun asta? Am urmărit și uh, er, elaborarea legislației RDE și pot să vă spun că am dezbătut ore și ore și ore pentru a defini ceea ce se numesc boundary conditions, condițiile limită, pentru a ști ce înseamnă condiție normală de funcționare. O condiție normală este poate mai la nordul Europei, la sudul, la estul, la vestul, ce altitudine, ce, ce temperatură. Sunt atâtea utilizări diferite încât uh, nu este ușor să definești ce înseamnă o utilizare în condiții normale. Au existat definiții în cadrul RDE și asupra acestora putem să ne bazăm, dar, sincer, e greu de făcut. Domnul Eichhout. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc că pentru prezență. Aș dori să mă refer și eu la condițiile normale de utilizare. La numărul 10 spune că în condiții că, uh, că reglementarea nu uh, definește că definește condițiile normale de lucru. Ați notificat pe cineva de asta? Acum ați ajuns la concluzia că e o problemă, dar legea bănuiesc că e, de aco- e acolo de... dar legea e acolo de 10 de ani de zile. Bănuiesc că ați spus cuiva că e o problemă. Doamna Lopez, de fapt, nu am studiat în reglementare exact această parte. În ultimii ani, înainte să... Domnul Eichhout, eu nu vă întreb dacă ați studiat, dar dacă ați văzut că nu este clar, ați spus cuiva? Doamna Lopez, da, ce vrem să spun este că până acum procedurile de omologare erau făcute în laborator uh, și nu aveam nevoie de condițiile obișnuite de funcționare. Iar acum trecem într-o nouă dimensiune cu RDE și aici intervine problema, dar utilizarea în condiții normale până acum nu era necesară pentru omologare. Este interesant ce spuneți, spune domnul Eichhout. Pentru că, din câte știm noi, mașinile trebuie să fie în conformitate cu legea și la 5.1 se impun limite de emisii în uh, utilizare de, în condiții reale și asta înseamnă în afara laboratorului. Deci știm că există acest test NDC pentru a uh, aproba mașina la uh, omologare, dar legea spune că trebuie să și rămâi sub o anumită limită și că dispozitivele de invalidare sunt interzise. Și aceste lucruri trebuie verificate pentru că mașina trebuie să fie conformă. Te-ați spus în răspunsurile dumneavoastră anterioare este că nu ați primit niciodată o întrebare să analizați aceste lucruri. Și ați spus că ar fi dificil pentru că nu există reguli. Dar cum pot să existe reguli în detaliu pentru a detecta dispozitive de invalidare, pentru că acestea pot fi diferite pentru orice mașină? Deci dacă ai senzația că se întâmplă ceva greșit, faci teste. De ce n-ați făcut teste? Încă o dată, ca să știi că ceva nu e în regulă um, și că intervine un dispozitiv de uh, invalidare, trebuie să știi unde să-l cauți. Dacă aplicăm reglementarea așa cum este, cum e astăzi, uh, deci între 20 și 30 de grade, nu vom uh, afla ce se întâmplă sub 20 de grade și peste 30. De aceea zic că există o problemă cu reglementarea așa cum era ea uh, prevăzută înainte de RDE. Încercările se fac între 20 și 30 de grade. Dacă nu ni se cere prin lege să verificăm ce se întâmplă sub 20 și peste 30, cum putem să identificăm un dispozitiv de invalidare? Domnul Aicaut, înțeleg, dumneavoastră nu puteați să identificați asta când făceați omologarea, dar trăiți într-o lume în care primiți informații și alte laboratoare uh, uh, au aflat că poate Renault, dau și eu așa un exemplu din coincidență, că uh, Renault uh, nu avea aceleași performanțe în afara acestei ferestre de 20-30 de grade. De ce nu v-ați spus ce-ar fi să ne uităm și noi la mașini în afara acestei, acestui interval de 20-30 uh, de grade? Pentru că autovehiculele trebuie să fie conforme și pentru mediu. Uh, Doamna Lopez, aveți dreptate, exact asta se întâmplă acum în Franța, de când știm că există emisii care nu prea sunt în regulă sub 17 grade și peste o anumită temperatură, Franța ia măsuri pentru a corecta acest interval de temperatură care este prea restrâns, domnul Eichhout. Și asta mă aduce la cercetarea pe care ați făcut-o uh, în comisia de anchetă. Ați testat 86 de modele, dumneavoastră bănuiesc. Și au existat câteva critici asupra uh, raportului dumneavoastră. La Renault Captur se eliminaseră unele formulări, unele, unele bucăți de text în care se vorbea despre un software uh, pentru, despre, uh, pentru noxe. Puteți uh, confirma că ați găsit nereguli la Renault Captur care uh, lăsau să se înțeleagă că ar putea exista un uh, NOx trap. A fost un articol în Financial Times, deci sigur l-ați văzut. A calibration in Renault? It was, it was an article on, on the French... Era un articol despre ancheta franceză și se critica faptul că raportul exclu, a exclus anumite uh, elemente mai dureroase, să spunem așa, pentru că a fost scris de ministrul mediului. Unii oameni au spus că la Renault Captur se, se știa foarte clar că s-a folosit un soft pentru a manipula lucrurile și acest lucru nu era în raport. Și dacă a existat o indicar, un, un indiciu clar că ar exista un astfel de soft, de la noastră ar fi trebuit să vină de fapt, noi la UTAC nu, uh, folos, nu testăm softul. Știu că nu faceți asta, spune domnul Eichhout, dar dacă faceți măsurătorile și vedeți comportament ciudat, care poate fi explicat mai prin faptul că intervine un software, acest lucru reiese la teste. Doamna Lopez, cu riscul de a mă repeta, noi suntem un laborator de testare. Facem uh, testele așa cum ni se cere iar apoi uh, ce ține de software-uri uh, nu depinde deloc de noi. Iar comisia mm, care s-a creat în Franța are ca scop să se um, descopere toate anomaliile la vehiculele vândute pe teritoriul francez. Este o altă parte a muncii acestei uh, comisii. Ea adresează întrebări autorităților și așa mai departe, dar uh, noi ne ocupăm numai de testarea acestor 86 de uh, autovehicule în laborator și uh, pe uh, pistele de testare. Merci beaucoup. Doamna Grostet, mulțumesc! Mulțumesc foarte mult uh, pentru prezență și pentru că ne răspundeți la întrebări. O întrebare cât se poate de simplă la început. Când ați aflat că există diferențe între emisiile constatate în laborator și uh, cele în condiții reale? Când ați aflat acest lucru? Doamna Lopez, cred că probabil uh, cam odată cu toată lumea, când au fost publicate anumite articole, uh, s-a măsurat cu sistemele portabile, PEMS, și a reieșit că măsurile erau, măsurătorile erau diferite față de cele din laborator. Doamna Grostet, deci totuși nu ați avut uh, indicii să, care să vă permită să vă gândiți că există aceste diferențe. Și în acest caz, care erau relațiile cu constructorii? Constructorii vă uh, propun unele caiete de sarcină sau aveți suficientă independență pentru a acționa singuri? Cum puteți asigura independența față de constructorii de, de automobile. Doamna Lopez, multe întrebări. Cred că uh, între timp nu mai este un secret pentru nimeni. Știm foarte clar că reglementarea NDC, deci cea dinainte de WLTP, uh, era o legislație care trebuia să fie optimizată. Um, foarte, multe, foarte multă marjă de manevră, astfel încât, în funcție de alegerile făcute, se puteau avea rezultate mai bune. Însă, acest gen de optimizare uh, permisă, optimizarea era permisă, dar n-am avut niciodată presiuni din, part, din partea constructorilor pentru a face testele în așa fel încât uh, să fie favorabile pentru ei. Și da, suntem plătiți de constructori, dar asta nu ne împiedică să fim integri și independenți. Încă o dată, de 50 de ani facem această meserie și dacă nu am fi fost integri și independenți, cred că s-ar fi aflat deja și în orice caz nu încercăm să ne nu vrem să pierdem aceste valori. Doamna Grostet, nu, nu aveam niciun fel de suspiciune, dar vreau să știu cum, cum au loc aceste relații cu constructorii. Apoi, pentru viitor, bănuiesc că a trebuit să faceți adaptări pentru a uh, face testele RDE. Care sunt consecințele în ceea ce privește uh, investițiile financiare și umane. Doamna președinte, doamnă Grostet, uh, preluați ambele sloturi? E în regulă. Oui, alors effectivement... Euh... Da. Deci euh, avem nevoie de investiții pentru următorul ciclu, WLTP. Trebuie să adaptăm euh, laboratorul Asta deja solicită investiții care nu sunt de neglijat și în ceea ce privește emisiile în condiții reale avem uh, nevoie de investiții în uh, aparatura de măsurare. Și aici uh, intervine o investiție de 200-300 de mii de euro per aparat și, uh, bineînțeles, uh, intervine un nivel foarte ridicat de tehnicitate. Uh, utilizarea PEMS-ului este un instrument destul de recent. Trebuie să ne asigurăm că măsurile sunt fiabile, că măsurătorile scuzați, sunt fiabile. Deci trebuie să um, lucrăm pentru a ne asigura de acest lucru. Și ne ia ceva timp. Domnul Benoît. Da, este o tehnologie complet uh, nouă. Deocamdată nu este fiabilă în proporție de 100% și um, după cum spuneam, este și în, evol în um, evoluție um, tehnologia și vom avea de făcut investiții în laboratoare, ventilatoare și așa mai departe. Încercăm să fim cât se poate de să, să imităm cât se poate de fidel ce se întâmplă pe șosea. Și asta necesită investiții. Majoritatea serviciilor tehnice au laboratoare și e foarte bine, pentru că Uh, dacă vrei să faci măsurător uh, și vrei să ai experți, ai nevoie de cele mai bune uh, laboratoare. Grație. Domnul Paolucci. Servicii, prestazioni fornite a produttori di auto o fornitori di terze parti. Ce fel de servicii pro, uh, oferiți uh, producătorilor de automobile sau celor de echipamente? dincolo de omologare? Întreabă doamna Lopez. Domnul uh, Benoit, dincolo de omologare facem testare, mai multe lucruri. A, în general, propunem, putem în laboratoare să facem teste pe un plan de test specific. Există o parte a reglementării pentru industria uh, auto și dincolo de asta constructorii și producătorii de echipament au propriul caiet de sarcini pentru părți care nu țin neapărat de legislație, dar care pot ține de confort uh, sau de alte elemente. Deci facem teste uh, și pe baza unor caiete de sarcini specifice. Și nu este vorba numai de automobile, pot fi tractoare, biciclete și foarte multe alte lucruri. Iar apoi lucrăm și la certificarea sistemelor de management uh, de instalații. Avem, uh, deci, o paletă destul de largă uh, de activități, pentru că sarcina de omologare în sine reprezintă numai 20% din cifra noastră de afaceri. Voi continua reluând de la ultima întrebare pusă de colega mea. Nu vreau să exprim uh, niciun fel de suspiciune sau să pun sub semnul întrebării uh, calitatea uh, serviciilor dumneavoastră, dar vă rog, spuneți-mi sincer. Nu aveți senzația că ar trebui să ne gândim la ceva? Pentru că controlații și controlorii nu au aceleași interese. Nu ar trebui să reglementăm relația între cei care sunt controlați și cei care controlează? Domnul uh, Benoit, criza pe care o avem acum nu este din cauza fiabilității serviciilor tehnice, este din cauza capacității uh, Uh, de, um, legilor de a uh, stabili limitele utilizării în condiții reale. Asta este mai degrabă problema. Mai puțin uh, ceea ce ați spus dumneavoastră. Ah, sorry, Mr. Schulze. Dom Domnul Schulze. Da, vă mulțumesc pentru prezență. Aș avea câteva întrebări. În lista dumneavoastră de referințe aveți uh, și autoritățile, aveți și un Nissan. Și știu că autoritățile coreene au găsit uh, un uh, sistem la Nissan Qashqai. Ați constatat și noastră ceva similar? <clears throat> Donc euh, aujourd'hui, on n'a pas du tout. Anna Lopez. Um, acest uh, lucru nu a ajuns încă la nivelul serviciilor tehnice, deci nu știu ce se întâmplă între autorități. Cred că are loc un dialog între autorități. Domnul Șulțe. Bun, dacă nu aveți informația, n-aș da la nimic să vă mai întreb. O a doua întrebare. Sunteți singurul serviciul tehnic din Franța uh, care este privat, am înțeles uh, corect? Da, așa este. Eh, este une particularitate. Euh, da, este uh, ceva unic în Franța să aibă un singur serviciu tehnic și nu 45. Domnul Schulze, asta aș vrea să întreb. De ce este așa în Germania, de unde vin eu, avem un număr foarte mare uh, Uh, de servicii tehnice care își fac concurență reciproc. La dumneavoastră participă statul francez într-un fel sau altul? Non, pas du tout. Il a aucun lien entre l'État et notre société. Hein. Nu, nu există nicio legătură între stat și întreprinderea noastră. Există o încredere pe care trebuie să o recâștigăm în fiecare zi referitor la expertiza noastră. Cât despre modelul nostru, nu există vreunul uh, special, există modele diferite în întreaga Europa. Există țări cu multe servicii tehnice, țări cu un singur serviciu tehnic, uh, dar este o chestiune ce ține de autorități. Știu că se gândesc uh, și discută între ei pentru a vedea către ce model ar trebui să se îndrepte în viitor. Es ist zumindest äh, um es vorsichtig zu sagen, dass sie als einziger, aber es ist ihr. Mi se pare cel puțin extraordinar, extraordinar ca să zic așa. Dar este mare noroc pentru dumneavoastră să nu aveți niciun concurent. Domnul Benoit, o mică observație. În mod istoric, serviciile tehnice au fost legate de o țară sau de constructorii din țara respectivă apoi uh, serviciile tehnice s-au europenizat cu clienți din afara țării și așa mai departe, dar numărul de constructori în Germania este foarte diferit de numărul de constructori din uh, Franța. Și asta a jucat un rol. Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu aș vrea să întreb pentru că ați vorbit și despre clienții dumneavoastră și am văzut că uh, îi cunosc pe unii dintre ei. Vreau să știu dacă aveți echipamentul necesar pentru a testa dacă un întrerupător pe care noi l-am interzis în virtutea legislației europene este utilizat înainte de a intra în laborator pentru testare. Dar în cazul autovehiculilor care mă întreb, în fond, în, având în vedere toate testările pe care le faceți dumneavoastră, cum e posibil ca să nu putem face dovada că există o legătură cu acel software care poate uh, manipula rezultatele. Oare nu se poate uh, verifica în mașină, propriu-zis, în mod fizic, dacă acel întrerupător sau acel dispozitiv este on sau off înainte de a intra în laborator? Nu știu dacă aveți întrebări referitor la camioane sau la autovehiculele legere. Da, camioane, nu? Ați spus că verificați și camioane. Și în legislație apare în mod foarte clar că aceste dispozitive sunt interzise, iar în cadrul mașinilor mici mă întreb dacă eventual în momentul în care îl faceți pentru uh, a verifica pentru autoturisme, nu verificați nici pentru unii, nici pentru alții sau le verificați în toate cazurile? Nous avons euh, le matériel pour faire les... Da, avem echipamentul necesar pentru a face testările pentru camioane pe o bandă rulantă, însă nu putem verifica dacă, nu am verificat dacă există un dispozitiv de uh, invalidare, același lucru e valabil și pentru autoturismele mici. Uh, Da, noi am uh, insistat în funcție de temperaturi. Putem face testările cu temperaturi diferite. Putem face o testare la 0 grade, la 10 grade, la 40 de grade. Există diferite posibilități, dar care, repet încă o dată, astăzi nu se uh, fac aceste testări. Și pentru a adăuga ceva, pentru că ați vorbit despre camioane, autobuze, toată această reglementare, noi avem întrebări care ne vin din partea municipalităților, a clienților potențial care vor cumpăra aceste autobuze cu diferite tehnologii și care încearcă să aleagă tehnologia cea mai bună. Și ei sunt cei care ne roagă să facem niște testări în afara de reglementare pentru a uh, vedea mai în detaliu, în condiții normale de utilizare, cum reacționează produsul respectiv. Dar e vorba de solicitări specifice, de cerințe specifice și atunci noi trebuie să ne gândim și să vedem, prin expertiza noastră și experiența noastră, să vedem cum putem răspunde la astfel de solicitări specifice. Nu, o pas 3 minute. Nu aveți decât 3 minute, domnule Lasender. C'est pas, c'est pas selon des... Intervenție fără microfon. Question, si tu veux, tu peux interromper, euh, interrompre, je m'excuse. <laughs> non, non, c'est juste, euh, parce que c'est le timing. Da, avem, avem un, o agendă foarte euh, strictă și timpul ne presează. <laughs> Oui, mais ça, ça, c'est mieux de, de, de faire votre question plus... Da, de aceea e mai bine întotdeauna întrebarea să fie foarte concisă. Pose ton question, mais très, très brevement. Si vous... Bun, mai e o întrebare. Pune, te rog, dar pe scurt. Vreau să vă întreb, pentru că dumneavoastră sunteți certificați și la nivel de State Unite ale Americii. Și aș vrea să știu dacă vi se cere să aplicați aceleași metode de testare pentru acele mașini. Bănuiesc că dacă aveți certificarea, puteți face și aceste testări, nu? La question est pour les États-Unis Întrebarea era pentru, pentru SUA. Les États-Unis, c'est uniquement euh, une reconnaissance pour tout ce qui est nu, în ceea ce privește certificarea noastră pentru SUA e doar referitor la echipamente. Noi nu suntem uh, certificați, acreditați, decât pentru echipamente, nu pentru emisii. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Am să încerc și eu să fiu foarte concisă. Vreau să vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru prezența de astăzi. După cum știți, există o dezbatere în curs și anume dacă da sau nu să interzicem testele de laborator în uh, fabricile producătorilor. Unele state membre își doresc acest lucru, chiar ni s-a spus că o idee bună. Acum, cum ne putem asigura că testarea nu se face loco la uh, constructori? Știm că mare parte din testări uh, se fac în facilități care aparțin fie serviciilor tehnice, fie în clădirea, în imobilul uh, producătorului. Da, ceea ce putem spune este că în ultimele decenii au intervenit o modificare în felul în care se operează aceste omologări de tip. Când s-a început acum 30, 40, 50 de ani, ă, testările se făceau 100% în laboratoarele noastre. Și treptat, tendința aceasta s-a modificat. Și astăzi, mare parte din testări se fac loco la ă, producător, la constructor. Astăzi toate testările care se fac pe instalațiile constructorului sunt uh, monitorizate de noi. Noi nu luăm în calcul uh, măsurătorile făcute de constructor, ci facem propriile noastre măsurători. Ni se cere uneori să participăm la pregătirea autovehiculului, însă nu o facem, pentru că nu participăm la pregătirea autovehicului pentru testare. Aici nu participăm, nu suntem prezenți fără de care ar trebui să fim tot timpul la constructori. În momentul în care se fac aceste testări la constructor, mai întâi verificăm aparatele de testare, toate etalonările făcute de constructor pentru a vedea dacă uh, totul corespunde cu ceea ce este prevăzut în reglementare. Și având în vedere că avem aceleași cifre, aceleași uh, norme la noi, avem expertiza necesară pentru a evalua uh, dacă aceste țalanări sunt corecte și pentru a avea uh, o idee cât mai clară în momentul în care testările se fac loco la constructor. Doamna Grostet, da. Mulțumesc. Dumneavoastră ați spus adineori că sunteți autoritatea de control uh, europeană și sunteți de măsură că omologare de tip poate fi uh, acordată mai ușor sau mai greu în funcție de state membre sau la nivel de, de servicii tehnice există o colaborare, un schimb de bune practici. Da, interpretările ar putea fi diferite, asta da, am constatat acest lucru, nu putem nega. Acum, în ceea ce privește bunele practici, după cum spuneam adineaori, de ani de zile participăm la elaborarea acestor uh, noi reglementări și în aceste grupuri avem omologi, omologi din Italia, din Spania, din Germania, care sunt servicii tehnice și care participă și ei la aceste grupuri. Și încercăm să avem o punct de vedere comun ca și serviciu tehnic, în așa fel încât toată lumea să fie de acord, mai degrabă să facem așa decât așa, sau invers. Deci, noi ca și servicii tehnice încercăm să avem aceste schimburi, în așa fel încât să avem cea mai bună procedură de omologare de tip. Și pentru a continua pe scurt, care sunt autoturismele pe care le utilizați pentru a realiza testele ce sunt cerute? Și cum faceți pentru a vă asigura că aceste autoturisme n-au fost uh, optimizate, între ghilimele, uh, exact în ultimul moment înainte de a ajunge la testare în laborator. Cum puteți avea această certitudine? Chiar dacă am avea anumite suspiciuni sau îndoieli uh, nu e lucru cel mai important, pentru că în fond ceea ce ne interesează pe noi este să omologăm un autoturism ă, la momentul M cu un dosar cu caracteristici tehnice pe care îl vom verifica pe respectivul autoturism cu ocazia testării și în fond ceea ce este cel mai important sunt rezultatele și partea cea mai importantă vine apoi la producție. Deci ceea ce va fi ulterior produs în lanțul de producție. La omologare, vehiculul reușește testele. Dacă nu reușește azi, reușește mâine și reușește. În schimb, când ajunge în producție, ar trebui ca ceea ce ni s-a prezentat nouă la omologare să fie identic cu ceea ce va fi realizat în lanțul de producție. Madame Bonfoy. Mulțumesc, doamna Bonfoy. Oui, euh, merci. Alors j'avais la question et puis elle da, mulțumesc. Nu mai știu care era întrebarea. Ba gata, mi-aduc aminte. Prima întrebare. Ați indicat că pentru a răspunde la solicitarea de anchetă din partea Comisiei Royal, printre testele efectuate, ați făcut testele pe pistă. Deci sistemul PEMS pe care l-ați utilizat, de când îl aveți? Cu microfon vă rugăm. Oui, parce qu'en fait, euh, quand on a commencé... Când uh, a fost lansată reglementarea RDE, am, uh, ne-am dotat și noi cu PEMS. Deci reglementarea datează din 2011. Nu erau niște uh, uh, dispozitive PEMS uh, definitive, ci mai degrabă niște prototipuri și cum spunea și Laurent Benoit, în momentul în care am făcut uh, testările pentru Comisia Royală, am avut destul de multe testări negative, pentru că dispozitivele PEMS uh, nu erau încă oficiale. Da, le-am făcut pentru testări oficiale, noi le-am mai utilizat le-am mai utilizat pentru a dezvolta și pentru a cizela metoda noastră de testare. Însă, din punct de vedere oficial, putem să spunem că da, în cadrul acestei solicitări din partea Comisiei de Anchetă le-am utilizat. Da, și în răspunsurile pe care le-ați dat colegilor mei, ați spus că vreți să aplicați conform și strict regulamentele. Suntem de acord cu dumneavoastră. Bun. Reglementarea aceasta se bazează pe anumite norme de emisii de poluare, pentru că există 200.000 de morți, uh, decese premature în fiecare an și e o cifră importantă. Și deci avem și o reglementare în materie de securitate, siguranța autoturismului. Spre exemplu, într-un sistem de frâne există o reglementare pe, pe care trebuie să respectați când omologați un uh, autovehicul. Atunci, aș vrea să știu dacă pentru acest tip de norme de securitate uh, Uh, v-ați gândit la instaurarea unor factori de conformitate, eu știu, 2 până la 5, sau v-ați gândit că e o chestiune de securitate și că trebuie să fie uh, respectată stricto sensu? Aș vrea să știu dacă doar pe chestiuni de poluare suntem autorizați să depășim de două ori norma fixată prin lege sau asta se aplică și la alte tipuri de norme, cum ar fi, spre exemplu, frâne, chestiuni de securitate. E greu de dat un răspuns așa în două vorbe. Uh, evident că trebuie să fie reproșabil atât în, uh, în uh, materie de securitate cât și întrerup pentru că ceea ce spuneați Adinaur, a spus constructorii automobili au nevoie de timp pentru a putea respecta noi, nou regulament. Și bun, se instaurează o normă și explicăm că timp de X ani pot să depășească de atâtea ori uh, norma uh, fixată, pentru că în fond bun, e o chestie de poluare, nu contează. Eu vreau să știu, avem aceeași flexibilitate uh, când e vorba și de mize de securitate. Mă gândeam, spre exemplu, la sistemele de frânare. Ce putem spune în materie de securitate este că există un dispozitiv Euro NCAP care merge dincolo de reglementare. Și astăzi putem spune că în materie de securitate este dispozitivul uh, cel mai bun, e cel care e bazat pe acordarea unor steluțe și toți constructorii europene îndeplinesc aceste cerințe. Domnul Laurent Benoit pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, nu avem astăzi echivalentul uh, normelor de securitate în materie de sisteme de frânare uh, în materie de norme de poluare. Nu avem acest lucru. Mulțumesc și acum domnul Ghizeiche. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Benoit, doamnă Lopez, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență alături de noi. Uh, aș vrea să revenim la chestiunea manipulării softului. Domnule Benat, ați spus că, din păcate, în acest domeniu recunoașterea fraudei nu aduce progrese. Sunteți numai un prestator de serviciu cu 380 de ingineri. 380 de ingineri. Cât dintre ei dețin expertiză în domeniul software-ului? Euh, très peu, puisque aujourd'hui... Domnul Benoît, foarte puțin, pentru că este clar că nu este un domeniu de reglementare în care li se solicită serviciilor tehnice să aibă expertiză. Deci, uh, până acum, având în vedere legislația, nu am uh, creat competențe în acest domeniu. Și ca să vă răspund uh, la întrebare, în faimoasa comisie Royal despre care vorbim, un alt laborator care se cheamă Pen, care este mm, sub egida IFP, se ocupă de mm, și are mai mult, este mai degrabă specializat pe chestiunea software-ului. Mâine, dacă legislația evoluează, bineînțeles, ă, ne vom echipa și în acest sens. Însă astăzi nu este cazul. Este un uh, domeniu foarte complicat și s-au creat diferite comisii în diferite țări. Și am încer- s-a încercat să se vadă dacă este cum se pot manipula aceste softuri și uh, după cum spuneam, este complex, uh, este greu uh, să se ajungă la o concluzie. Este o zonă în care trebuie investit. Mulțumesc pentru răspuns care se adresa și către viitor. Mi-am dau seama că nu aveți expert în software, dar trebuie să vă pregătiți pentru asta. O a doua întrebare în ceea ce privește aceste, aceste PEMS. În această comisie am ascultat mai mulți experți, am audiat mai mulți experți și ne-au spus că incertitudinea, marja de eroare este de 10-20% și noastră ați spus că exactitatea măsurătorilor este departe de 100%. Cam când credeți că vom putea avea infrastructură mobilă ă, care să asigure acuratețe? Mulțumesc. E de ușuză. E... Sunt două lucruri aici. Pe de o parte, fiabilitatea dispozitivului în sine, pentru că aceste dispozitive sau echipamente um, abia au depășit faza experimentală, încă sunt în curs de perfecționare și uh, destul de des uh, ni se întâmplă să trebuiască să repetăm încercarea pentru că rezultatul obținut cu echipamentul PEMS nu este suficient de bun din cauza unei defecțiuni tehnice sau unei probleme tehnice la un, cap, un senzori de captare sau mai știu eu ce. În al doilea rând, dacă m-ați fi întrebat asta în comisie, aș fi spus că 20% toleranță la precizie este sigur nu este 0% uh, sau nu este 100%, putem îmbunătăți acest uh, procent. Sigur că în laborator uh, măsurătorile sunt destul de precise, însă Fiabilitatea Fiabilitatea a progresat foarte mult în ultimul an și jumătate la echipamentele PEMS, însă va trebui să continuăm să o bunătățim. Doamna președinte, domnul Eichhout pentru ultima rundă de întrebări. Mulțumesc. Am o ultimă întrebare finală, ca să zic așa, pentru că nu mai înțeleg nimic. E destul de clar că dumneavoastră faceți măsurătorile la cererea autorității de omologare, încercările sunt descrise minuțios, dacă uh, se aprobă și se dă omologarea, autovehiculul ajunge pe șosele. Însă, Cred că ar trebui ca autoritatea să verifice și dacă autovehiculul este în conformitate în condiții de utilizare normale, articolul 5.1 referitor la calitatea aerului, care prevede anumite niveluri de emisii. De asemenea, se spune că dispozițiile de invalidare sunt interzise. Cine răspunde așadar cu verificarea acestor prevederi legislative? Anume că autovehiculul este conform, cine e responsabil cu asta? doamna Lopez. Noi am spus că facem omologarea, ne ocupăm de conformitatea în timpul utilizării și uh, facem și controlul uh, în condiții de exploatare, în condiții de funcționare. Acum, nu o să vă placă, dar uh, termenul acesta in normal use, în condiții de utilizare normale, nu este definit și nu ne revine nouă autorității de omologare. Astăzi avem, uh, iată, norma RDE. Asta tocmai ca să aflăm ce se întâmplă în condiții de utilizare normale, în condiții reale. Până acum nu știam. Și nu am făcut uh, încercări uh, în condiții normale, așa cum înțelegeți dumneavoastră termenul. Domnul Eichhout. Am înțeles și am înțeles și că nu face parte din uh, omologarea de tip sau n-a făcut până acum parte. Știm însă că legiuitorul trebuie să facă mai mult. Uh, nu se poate rezuma doar la omologarea de tip, pentru că odată ce mașina ajunge în trafic, nu mai e nimeni răspunsător. Înțelegem că dispozitivele de invalidare sunt interzise. Cine se asigură că sunt interzise? Cine aplică asta? autoritățile competente în materie de omologare. Deci autoritatea de omologare națională din Franța, nu așa? Avem un reprezentant aici, o să-l întrebăm cum se achită el de această misiune. Presupun că și autoritățile de supraveghere a pieței, care nu sunt uh, unul și același cu UTAC. Bun, am ajuns la sfârșitul acestei audieri. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și răspunsurile precise. Probabil că, sau posibil că vor mai urma și alte întrebări în scris. Termenul de primire este același. 17 octombrie este termenul nostru, nu al dumneavoastră. Mulțumim foarte mult!

Okay, colleagues, let, uh, let's proceed for the last hearing. Dragi colegi, haideți să începem ultima audiere din această ultimă sesiune care a început ieri după masă. Uh, uh, onze Nederlandse vertegenwoordigers, uh, meneer André Reinders en meneer Balk. Vreau să îi urez bun venit domnului Andrei Rinders de la Autoritatea olandeză pentru autovehicule RDW. Vă dau cuvântul fără a mai uh, întârzia ca să faceți introducerea. Dear uh, members of the European Mulțumesc, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, bună ziua! Este deja după masă, așa că bună după amiază. Când am văzut uh, în septembrie 2015 articol despre scandalul Volkswagen, m-am gândit că, de fapt, mass media nu e interesată doar de uh, discrepanțele ce au apărut între rezultatele de laborator și cele din condițiile reale la emisiile de CO2, ci și de discrepanțele la emisiile de alți poluanți, în special de oxid de azot de la mașinile diesel. La momentul acela nu uh, m-aș fi putut gândi cât de mare urma să fie impactul asupra industriei auto din Europa. Dar aș uh, fi putut, oare, aș fi putut, cred, să mă gândesc că, uh, că se va înregistra un impact cu privire la cel al doilea pachet RDE, care era deja în etapa finală. Așteptam propunerea Comisiei. Acum aș vrea să mulțumesc uh, Parlamentului, Comisiei dumneavoastră EMIS, pentru că, iată, îmi dați prilejul de a vă informa cu privire la contribuția Olandei și a autorității noastre uh, pentru o mai bună reglementare în ce privește testarea emisiilor. Mă numesc Andrei Rinders și sunt consultant principal la această autoritate națională a Olandei, RDW. Pe scurt, dați-mi voie să vă fac o prezentare a autorității noastre. Noi suntem o autoritate care își uh, desfășoară activitatea sub uh, coordonarea Ministerului mediului și infrastructurii, avem 400 de angajați aproximativ și facem omologare de tip pentru vehicule și componente, facem supraveghere și punere în aplicare, în matriculare, furnizăm informații și eliberăm documente, inclusiv um, permise de conducere. Așadar, nu suntem uh, doar o autoritate de omologare de tip. Autoritatea noastră participă la mai multe foruri internaționale în cadrul ONU și în cadrul Uniunii Europene, acolo unde se uh, întocmesc uh, și se elaborează reglementările în uh, domeniu. Avem un grup de opt experți, un departament practic la nivel central, care centralizează tot ce se întâmplă, tot ce e de interes în domeniul acesta. Iar eu sunt expert în cadrul grupului și mă ocup de emisii de, de la autovehicule. Sunt de asemenea expert la ONU în cadrul grupului de lucru pentru armonizarea reglementărilor în domeniul auto de la Geneva. De asemenea, particip și la activitățile de la Bruxelles pe tema emisiilor de CO2 și sunt expertul tehnic național desemnat de Ministerul Mediului și Transporturilor și Infrastructurii, mă scuzați, spune vorbitorul, și ca atare fac parte din mai multe grupuri de lucru, inclusiv uh, Comitetul Tehnic pentru uh, Autovehicule. Dacă este să mă uit la um, regulamentele Euro 5, Euro 6, reglementările în uh, vigoare în Europa momentul de față, ele sunt adoptate prin codecizie de Parlament și Consiliu. Iar regulamentul 715 per 2007, de care s-a tot vorbit astăzi, enunță prevederile fundamentale. Nu sunt, deci, uh, definiții specifice, ci prevederi fundamentale cu privire la emisiile generate de autovehicule și măsurile de punere în aplicare a regulamentelor a regulamentului apar în um, actele adoptate prin comitologie. Este vorba despre regulamentul de punere aplicare 692 din 2008. În uh, procesul acesta de omologare de tip, serviciul tehnic verifică în numele autorității de omologare conformitatea cu limitele de emisii și uh, verifică de asemenea Um, nivelul de CO2 aplicând testul NDC. Nu uh, putem uh, să aplicăm niciun alt test, nicio altă încercare nu poate fi efectuată. Este, iată, o cerință care ar trebui să fie respectată de toate serviciile tehnice. Știm însă că acest ciclu de încercare este vechi de peste 20 de ani și nu mai uh, e adaptat la vremurile noastre, la CO2 și la consum. Acest uh, ciclu va fi înlocuit în 2017 de un nou ciclu WLTP, care este ciclul de încercare la nivel mondial al autovehiculor ușoare. Acest nou ciclu de încercare este convenit la nivelul Națiunilor Unite și a început încă din 2010. În uh, ce privește autoritatea noastră, noi am reprezentat Olanda încă de la bun început în uh, procesul de negociere și am făcut deci parte la adoptarea acestui regulament. În 2006, mai devreme, în timp ce se elaborau cerințele fundamentale pentru Euro 5 și 6, Comisia Europeană anticipa deja că testul NEDC nu va fi suficient pentru a asigura reducerea emisiilor poluante, precum uh, emisiile de oxid de azot. Comisia ar fi trebuit să aibă în vedere mai devreme introducerea de PEMS, de echipamente uh, portabile și uh, să fi permis testarea vehiculelor în condiții de drum. Până la urmă, um, Comisia a primit mandatul de a rezolva această problemă prin comitologie. Dacă ne uităm, însă, vedem că din 2011 s-a început lucrul la RDE, iată acum, iată de fapt, ei au început uh, cu vreo patru ani și jumătate înainte de izbucnirea scandalului Volkswagen. Eu am fost tot timpul implicat în um, proces pentru ca opinia Olandei să fie corect reflectată în întâlnirile de lucru. În uh, numele nostru am depus uh, mai multe propuneri pentru actualizare um, și îmbunătățirea pachetului RDE2. Și acesta a fost uh, adoptat, însă al doilea pachet RDE, după negocierile din octombrie, nu reflectă până la urmă poziția Olandei. Data de punere în aplicare a fost amânată cu un an, iar factorul de conformitate de 1,6 inițial a fost crescut în propunerea de compromis la 2,1. Prin urmare, iată de ce Olanda a votat împotrivă, împotriva compromisului negociat. Totuși, măcar avem acum doi, două nouă regulamente de punere în aplicare, care includ și o răspundere a producătorului pentru metoda de emisii folosită, AS sau BS. Cu toții știm că adoptarea pachetului RDE 3 va urma în comitetul tehnic și poate că uh, vor fi incluse și propunerile de bunătățire făcute de Olanda. Sperăm. În orice caz, urmează al patrulea pachet RDE și în uh, timpul procesului de omologare va apărea posibilitatea de a include teste suplimentare făcute de uh, autorități sau de uh, organisme independente în condiții de trafic reale. Actualmente asta se deschide, se discută în grupul de lucru al Consiliului, se discută inclusiv despre supravegherea pieței. Autoritatea noastră a fost una din părțile implicate în procesul decizional și noi am reprezentat uh, poziția Irlandei. Nu sunt uh, expert uh, în uh, acest domeniu strict, dar pot să vă informez cu titlul general. Noi sprijinim această propunere și considerăm că propunerea va îmbunătăți sistemul de omologare și va crește nivelul de supraveghere. Am criticat poate unele din soluții alese, dar vom uh, propune soluții proprii care credem noi vor fi mai uh, eficiente și mai uh, realiste și vor duce la același nivel de îmbunătățire. noile realități care au uh, apărut după scandalul Volkswagen trebuie luate în seamă și mă bucur că uh, Parlamentul se implică, că pune întrebări și dă declarații, pentru că asta arată angajamentul dumneavoastră în îmbunătățirea sistemului de omologare. E nevoie de implicarea tuturor părților interesate pentru a ajunge la un nivel mai mare de supraveghere. În concluzie, dați-mi voie să afirm că autoritatea noastră va continua să joace un rol cheie în ce privește adoptarea unei legislații solide și vom fi activi în uh, pregătirea următorilor pachete RDE. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Geef eh, eh, eh. Doamnă președinte, Mulțumesc. Dăm cuvântul raportorului domnului Gerbrandi. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Rinders, pentru prezență și pentru introducere. De o zi și jumătate am o, o, așa, o senzație care se regăsește în prima întrebare. Regulamentul nu prevede nicio procedură de detectare a unui dispozitiv de invalidare. Iată de ce testele nu sunt concludente. E un fel de cerc vicios. Dispozitivul de invalidare nu poate fi descoperit prin încercările standard, pentru că nu au fost uh, până acum teste concepute pentru a le detecta. Nu mi se pare însă un argument acceptabil, mai ales că de ani de zile știm deja că aceste dispozitive de invalidare există, dar noi nu le putem afla. Știu că sunteți uh, în colaborare cu uh, organizații de cercetare de vârf din Olanda care au uh, descoperit acest lucru, așa că întrebarea mea este – Cum veți încerca să detectați aceste dispozitive de invalidare? Pentru că asta e una din sarcinile ce vă revin. Domnul Rinders. Mulțumesc pentru această întrebare. Definiția dispozitivului de invalidare ne încurcă. Și asta cred că ieșit foarte clar din discuțiile din aceste zile. Poate că există, dar constructorul nu îl încadrează ca atare. Prin urmare, uh, și directiva ne pune în încurcătură. E foarte dificil să găsești ceva ce de la bun uh, început uh, se intenționează a fi o manipulare. Dacă constructorul a făcut, a pus acolo un soft de manipulare, cum poți cu instrumentele pe care le ai să detectezi ceva ce nu cunoști? La Euro 5, în comitologie, Comisia Europeană a spus că e nevoie de o altă metodă de încercare, o metodă complementară. Să nu ne bazăm doar pe încercările în laborator, ci să facem și o încercare în condiții de trafic real. Era, de fapt, unul din elementele de bază pentru încercările RDE și scopul ăsta era să găsim dispozitive de invalidare. 7 zich daarbij heeft neergelegd dat... Domnule Gerbrand, înțeleg asta, însă pe viitor ar trebui să fie cumva clar că luăm măsuri, adică um, dispozitivele astea de invalidare vor fi găsite. De 10 ani de zile bănuim că ar fi, uh, vedem limitele de emisie și nu s-a făcut nimic. N-ar trebui să fie asta oare misiunea dumneavoastră și să faceți ceva astfel încât uh, să nu mai fie uh, cumva permise aceste dispozitive, puteți face asta chiar în laborator, bănuiesc. Puteți uh, face o încercare ce durează mai mult de 20 de minute sau 22. Alții au spus că nu e posibil. N-ați primit uh, instrucțiuni în sensul ăsta? We mm. weten allemaal, en dat zijn in de rapport ook duidelijk. Ba da, am făcut asta și este clar în raport că există o diferență între rezultatele, din, rezultatele testelor de laborator și ceea ce am constatat uh, pe șosea cu uh, PEMS. Într-un atelier, în noiembrie 2010, am făcut asta și s-a vorbit despre asta îndelung la Bruxelles. Există o diferență între teste și realitate și această diferență trebuie să fie uh, eliminată, pentru că nu este corect. Și nu corespunde obiectivelor legislației privind uh, emisiile. Accentul s-a pus asupra autorităților și a serviciilor tehnice, astfel încât să se creeze un test uh, adecvat. Căutarea dispozitivelor de invalidare, e bine, fabricanții uh, nu aveau dreptul uh, să folosească astfel de dispozitive. Este ilegal și noi aveam încredere că um, constructorii nu vor uh, încălca legea. Domnul Gerbrandi, da, înseamnă că sunteți dezamăgiți, furioși, că ați fost înșelați de Fiat, Volkswagen și alții și poate că regretați că nu ați fost uh, mai stricți uh, când ați făcut uh, controle. Mulțumesc, spune domnul Renders. Este foarte dificil, în calitate de autoritate, să fii singurul în Europa care să facă o anchetă și să dai seama că se întâmplă ceva. În Europa avem o piață unică, cooperăm cu toate mm, instituțiile, mm, organele similare și dar până uh, acum nu a existat acest, un interes uh, politic uh, pentru această diferență între testele din laborator și cele din uh, realitate. Se vorbea despre uh, diferență numai la CO2 practic, uh, nu aveam de unde să știm să căutăm ceva uh, dacă nu știam că există. Domnul Ghezike, vă mulțumim și vă mulțumim, domnule Reinders, pentru prezență. Avem de-a face cu un subiect complex, tehnic. Din păcate, nu vorbesc uh, neerlandeză, trebuie să vorbesc germană și aveți nevoie de interpretare, îmi pare rău. Deci, lucrurile eh, sunt complicate, nu numai din punct de vedere tehnic, cât și a competențelor uh, în statele membre. Eh, din traducere, eu am înțeles că sunteți consultant și expert. Sunteți funcționar în țările de jos sau sunteți consultant independent? Pentru că asta este o primă uh, întrebare pentru mine. Cine se află în fața noastră pentru a ne răspunde la întrebări? Da, sunt Andrei Renders, ă, asta este corect. Și lucrez la RDW în departamentul care are ca sarcină să reprezinte țările de jos în grupurile tehnice. Și asta facem împreună cu ministerul. Însă, punctul de vedere pe care îl reprezentăm în grupurile de lucru este cel al țărilor de jos. Deci lucrez pentru RDW. Nu este uh, ciudat că suntem legați de această uh, autoritate. Executăm sarcini uh, pe care ni le dă această autoritate. Da, sunt uh, funcționar. Sper că v-am răspuns la întrebare. Das war die richtige Antwort, die ich erwartet habe. Acesta era răspunsul pe care îl așteptam, că sunteți funcționar. Bine, aș fi avut încredere și în dumneavoastră dacă ați fi fost expert. De fapt, nu despre asta era vorba. Doar vreau să știu. Ieri și azi am avut uh, reprezentanți din Italia, din uh, Luxemburg și am vorbit despre intervalul de temperatură, uh, despre un dispozitiv de invalidare care oprește tratarea gazelor de eșapament în mod automat după 22 de minute și colegul din Italia spunea că mai este și legal așa ceva. Deci avem o interpretare diferită a regulilor europene. Ce părere aveți dumneavoastră despre aceste uh, Uh, această fereastră, despre acest interval uh, de temperatură și despre oprirea uh, tratării gazelor după 22 de minute. Considerați că este în conformitate cu legislația europeană? Eh, eh, Mulțumesc pentru această întrebare. În urma studiilor făcute după scandalul Volkswagen, Franța, Germania, Marea Britanie au lansat anchete și și noi am uh, făcut acest lucru și studii și reiese din acest studiu că există o paletă foarte largă de mijloace de a controla emisiile. Ce trebuie să aflăm este dacă ele sunt acceptabile sau nu. Dacă avem de-a face cu un dispozitiv de invalidare acceptabil sau nu în cazul în care găsim unul. Poate un constructor să ne spună că uh, modularea uh, tehnologiei protejează motorul sau poate tehnologia nu este suficient de bună pentru a limita emisiile. Acestea sunt o serie întreagă de întrebări ce intervin. Și trebuie să ajungem la o viziune comună la nivel european în, în privința tuturor acestor întrebări, iar Comisia Europeană joacă un rol esențial, major, pentru a coordona discuția între diferitele autorități care s-au ocupat de acest subiect. Și, în momentul de față, căutăm pentru a vedea care ar putea fi manipulările permise, să spunem, și cele care ar fi cât se poate de uh, ilegale. Sper că v-am răspuns la întrebare. Madame Bonifoa. Doamna Bonifoa, Mulțumesc. Voi vorbi în franceză. Je vais poursuivre sur les questions des dispositifs de... Mă voi referi și eu la mm, dispozitivele de invalidare. Răspunsul pe care l-ați dat la întrebarea 8. Vorbiți aici despre ceva ce mă interesează și cred că nu sunt singura. Și anume uh, uh, orientările Centrului Comun de Cercetare ale JRC. Puteți să ne spuneți ce există în aceste uh, uh, orientări în ceea ce privește dispozitivele de invalidare și identificarea lor? Deuxième ligne de votre réponse. Al doilea rând din răspunsul dumneavoastră. Uh, Page 6, uh, question 8, page 6. Second. Întrebarea 8, pagina 6, al doilea rând din uh, răspunsul dumneavoastră. Pentru asta folosim uh, orientările Centrului Com uh, Comun de Cercetare privind concep conceptele pentru a face teste suplimentare. Ja, duidelijk. Sorry, dat ik moest even zoeken eh, waar ik precies uh, zat. Îmi pare rău, uh, m-am pierdut puțin în document. Este puțin, este uh, oarecum și urmarea răspunsului pe care l-am dat mai devreme. S-au, făcut o serie, s-au publicat o serie întreagă de rapoarte, regăsim în ele o serie întreagă de elemente, în urma efectuării acestor teste. Iar acum, în Europa, trebuie să gestionăm lucrurile în mod uniform și să vedem cum uh, facem lucrurile începând de acum încolo în, putem face lucrurile în mod uniform uh, cooperând. Și asta înseamnă că Germania, Marea Britanie, Franța, toți cei care am făcut anchete în acest sens, trebuie să discutăm și trebuie să și trebuie să cerem și am și făcut asta, să obținem orientări din partea Comisiei. Acest lucru a fost uh, recunoscut de Comisie la reuniunea ultimului grup de uh, lucru. Așadar, ați urmat această metodologie al, a Centrului Comun de Cercetare, este ceea ce spuneți, we used, deci ați folosit. Ați avut uh, prime rezultate, puteți să ni le comunicați, pot fi făcute publice? Ja, um, ehm, JOC heeft um, geholpen bij ehm, Centrul Comun de Cercetare ne va ajuta să descriem ce se poate face, cum să facem testul mai repede sau mai încet decât uh, NDC, ce fel de alte viteze putem uh, folosi. Deci o serie întreagă de uh, elemente pe care le putem uh, testa pentru a vedea dacă există un comportament ciudat. În calitate de membri am făcut și noi acest lucru și pot să vă spun că RDW în momentul în care a apărut scandalul Volkswagen, ne-am pus întrebarea dacă este singurul caz. Bineînțeles că ne-am întrebat acest lucru. Întrebarea mea este, ați folosit această testare pe, o, pe un autovehicul? Asta este întrebarea specifică. Nee, we hebben alleen uh, vragen gesteld aan de fabrikanten of ze een gelijksoort. Noi am adresat întrebări uh, constructorilor pentru a ști dacă au folosit eh, dispo dispozitive de invalidare, așa cum a făcut uh, Volkswagen. Am încercat să analizăm cu un program pe care ni l-a trimis Centrul Comun de Cercetare uh, ca orientare, ca linii, ori, uh, ca linii directoare. Suntem pe cale să finalizăm elementele și va fi trimisă Parlamentului în această lună. În fața acestei comisii de anchetă, puteți să ne spuneți dacă a existat o mașină care să uh, Uh, la care să fie identificat un uh, dispozitiv de invalidare în, urmă, în raportul pe care îl veți uh, publica? Domnul Reinders, înțelegeți că nu pot să vă comunic asta, pentru că am vrea, în primul rând, să transmitem acest raport autorităților naționale, Parlamentului nostru și apoi vom putea discuta despre consecințele acestor elemente. Zeer goed, um, meneer Gerbrandi. Domnul Gerbrandi mevrouw de voorzitter. Eh, even heel concreet, heeft u al een datum dat, het, dat Mulțumesc, doamna președinte. Am o întrebare foarte concretă. Știți cumva data când finalizați raportul și când va fi retransmis în Parlamentul Național? Data, maar... Uh... Eh, N-am o dată precisă. Eind van deze maand. Ok. Dar în principiu la finalul acestei luni. Da, bun, mulțumesc, spune domnul Gerbrandi. Aș fi vrut să revin la situația actuală. Ce facem cu acele mașini, autoturisme, care nu respectă în mod clar legislația și pentru care s-a acordat o omologare de tip? Spre exemplu, Opel Zafira. S-ar părea că emisiile, nivelul de emisii în utilizarea pe șosele este mult mai ridicat decât uh, în testarea în laborator. Și se pare că dumneavoastră ați emis certificatul de omologare definitiv. Deci RDW, entitatea pe care o reprezentați, poate ar trebui să retragă această omologare de tip, dacă e necesar. Serviciul nostru tehnic a transmis omologarea globală, însă KBA sunt cei care au făcut uh, omologarea de tip pentru Opel Zafira. Noi am fost implicați în această anchetă, însă nu putem decât să preluăm informațiile pe care le-am primit din partea KBA, agenției din Germania. Având în vedere că omologarea de tip pentru emisii, despre care discutăm aici, KBA a realizat testarea. Domnul Gerbrandi, da, dar dacă înțeleg eu bine, RDW, entitatea dumneavoastră, a făcut omologarea de tip generală. KBA a făcut omologarea de tip de emisii. Conform legislației europene, uh, dumneavoastră sunteți cei care trebuie să înaintați o solicitare oficială către autoritățile din Germania, în așa fel încât ele să ia măsuri. Nee, het is andersom. Eh, in feite moet eerst aan... A, nu, e invers. Ar trebui să demonstrăm că există o problemă. Iar KBA, agenția din Germania, trebuie să ne informeze și să ne spună dacă acest lucru poate avea consecințe asupra omologării de tip generale. Noi n-am constatat nimic la nivel de RDW. Studiul făcut de către, sau cercetarea, sau atestarea făcută de KBA, ca urmare a scandalurilor ce au apărut, uh, ei sunt cei care trebuie să se asigure de acest lucru. Da, dar știți care sunt uh, chestiunile care au fost abordate și pe canalul de televiziune VRT. Ați urmărit probabil emisiunea, nu? Uh, lucrurile sunt foarte clare în ceea ce privește Opel Zafira. Și cum sunteți responsabili de omologarea finală, bănuiesc că vă doriți niște clarificări cât se poate de curând. Deci, aș vrea să știu dacă ați solicitat KBA din Germania să vă trimită rapid aceste studii și să vă propună rezultatele cât mai repede cu putință. Asta tocmai a fost determinat faptul că există o problemă, tocmai a fost determinat de către testarea KBA. E testul lor. Deci nu putem pe baza unui articol sau pe baza unei emisiuni la televizor să afirmăm ceva. Da, da, dumneavoastră sunteți în contact cu KBA, nu? Deci discutați cu ei, ați Știți când studiul acesta va fi gata? Știți uh, în ce direcție se îndreaptă concluziile? Nu, încă n-am primit niciun fel de text definitiv din partea KBA. A, deci sunteți totuși implicați în acest studiu, știți, nu? Noi așteptăm reacția din partea Cabea, nici nu putem să facem altceva până când nu avem uh, informațiile. Am impresia, spune domnul Gerbrandi, că sunteți cam pasiv, având în vedere că sunteți autoritatea responsabilă pentru omologarea de tip generală, finală, pe acest model de autoturism Uh, ar trebui să vă simțiți mai, nu știu, mai responsabil, nu? Pentru că, în fond, dacă stăm bine și ne uităm, niciun fel de autoritate nu există care să fie măsură să retragă această omologare de tip, în afară de RDW, în afară de dumneavoastră. Puteți discuta cu KBA, însă am impresia că aveți o poziție mai degrabă pasivă. Ori s-a discutat foarte mult despre acest subiect și că aceste mașini sunt pe șosele. Oare nu credeți că ar trebui să trecem acum la viteza următoare, nu? Schimbăm viteza. Opel Zafira a făcut parte din uh, mașinile pe care le-ați testat. Ei bine, nu, nu făcea parte din mașinile din anchetă. Acum, întrebarea e dacă ar trebui să fim mai proactivi. Nici asta nu cred că se aplică, pentru că aici răspunderea este la nivel de autoritate care realizează testările la, pentru emisii. Pentru a putea constata dacă da sau nu există un soft ilegal. Și atâta vreme cât așa ceva nu a fost lămurit, clarificat, atunci uh, nu văd ce fel de măsuri oficiale am putea să luăm noi. Am spus că ceea ce poate fi considerat sau nu drept dispozitiv de invalidare ilegal, e bine, e un subiect care trebuie să fie dezbătut în coordonare cu Comisia Europeană și cu celelalte autorități de certificare și în acest sens avem nevoie de linii directoare și ar trebui să avem o, ceva uniformizat și armonizat în Europa. Și să evităm să avem uh, situații în care cineva analizează doar anumite aspecte uh, în funcție de autoritatea de certificare. Ar trebui ca lucrurile să fie clare. Domnul De Young, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Și doresc să mulțumesc și uh, agenției RW pentru prezență. Aș vrea să știu cu ce anume se ocupă RDW, în afară de omologarea de tip uh, pentru Opel? Uh, în mod normal puteți pune întrebarea mm, direct la producătorul Opel. E o chestiune de marketing, nu? Și bănuiesc că vreți să obțineți acest gen de contracte. De ce vin ei să se omologheze la dumneavoastră? Da, poate că ați putea să precizați întrebarea pentru că nu înțeleg. La ce vă referiți? Okay, so het type approval als het deel Aș dori să știu, în materie de certificare și pentru testări, cine finanțează RDW? Finanțarea noastră asemănătoare cu tu, finanțarea tuturor autorităților similare din Europa. În momentul în care se, se prestează un serviciu, se prezintă o factură și trebuie acoperite costurile. Așa funcționează lucrurile la RDW. Dacă niciun constructor nu vine să ne ceară, să vă ceară dumneavoastră o omologare de tip, atunci uh, în fond bugetul nostru nu se schimbă, nu? Sau cum? Noi desfășurăm o activitate destul de extinsă. Certificarea e doar o parte din uh, munca noastră și sper că ați uh, observat că am spus dintotdeauna că ceea ce noi ne dorim este să participăm mai mult la dezvoltarea unei legislații care să ne permită să avem autoturisme cât mai bune, cât mai performante. Da, dar eu mă refer la buget Mă refer la faptul că uh, bugetul dumneavoastră, sursa noastră de venituri este în parte ca urmare a omologărilor de test, ca urmare a testelor pe care le realizați. Deci comercial e interesant așa ceva, nu? Aici ar trebui să puneți întrebarea directorului de la RDW. Eu sunt expert în emisii. Știu că e un serviciu pe care îl prestăm, îl oferim în calitate de RDW, care necesită expertiză, mână de lucru, oferim acest serviciu cu garanții de independență. Plecând de la această expertiză, avem 1400 de persoane care lucrează la RDW. Deci, aceste persoane pot să explice foarte clar felul în care se derulează uh, omologarea de tip și testările și uh, eventual atunci putem să îmbunătățim pe viitor legislația. Noastră sunteți una dintre acele rare uh, autorități de certificare care derulează și teste. Și dacă e să punem întrebări mai dificile în ceea ce privește emisiile, diferențele de rezultate între testări pe șosele, testări în laborator, uh, Noastră ne spuneți că nu aveți nimic de a face cu KBA, sunteți independenți față de ei, dar am impresia totuși că instituția aceasta sau entitatea aceasta a dumneavoastră nu a adus niciun fel de valoare adăugată în materie de certificare și testare. În fond, noastră faceți o declarație, nu? Ca să înțeleg eu bine decât îmi puneți mie o întrebare uh, referitor la ceea ce figurează în legislație. Într-adevăr, din 2010 încoace se implementează legislația RDE, regulamentul RDE și asta se poate face tocmai datorită expertizei pe care o avem în cadrul RDE, RDW și care decurge din testele pe care le realizăm pentru constructori. Și informațiile sunt foarte importante, sunt importante și pentru mine, la nivelul meu, în așa fel încât să la o îmbunătățire a legislației. Dispozitivele de invalidare. Ați fost constatat, știți că aveți, infra aveți o infrastructură de testare. Și deci, de-a lungul acestei perioade nu a intrat nimeni la bănuială că s-ar putea să existe astfel de dispozitive în autoturismele testate? Eu vă spun că lucrez în cooperare foarte strânsă cu TNO de mulți ani de zile. Conlucrăm tocmai pentru a îmbunătăți legislația și raportul TNO îl cunosc bine raportul acesta a fost discutat și în Parlamentul uh, țărilor de jos. Și nimeni nu și-a pus întrebarea ce trebuie făcut cu aceste dispozitive în mod specific. Și în acest cadru ne-am dorit să implementăm regulamentul RDE și anume testarea în condiții uh, reale pe șosele, care trebuie să acopere întregul pachet de uh, cicluri de testare. Eckhout. Dank u wel, voorzitter. Uh, dank u wel, meneer Reinders. Domnul Eckhout. Mulțumesc, doamna președinte, și vreau să vă mulțumesc, domnule Reinders. Uh, vreau să mă refer la întrebarea pe care am pus-o adineaur. În fond, cine este responsabil de faptul că autoturismele de pe șosele ar respecta articolul 5.1, uh, 5.2 în ceea ce privește regulamentul referitor la calitatea aerului? 5.1 e utilizarea în condiții reale și 5.2 se referă la uh, faptul că sunt interzise dispozitivele de invalidare. De fapt, în fond, cine are răspunderea să verifice acest lucru? Un articol, dat is uh, eh, articol 5.3. Yeah. Mai e și articolul 5.3. Da, dar eu întreb cine e responsabil la 5.1 și 5.2. În regulamentul 715 din 2007 există niște exigențe fundamentale, printre care și faptul că autoturismul trebuie să respecte anumite cerințe în materie de emisii, în materie de uh, poluare, uh, 5.1, 5.2. Da, știu, dar vreau să știu cine este responsabil pentru a verifica că aceste cerințe sunt îndeplinite. Răspuns. Autoritatea care face certificarea pentru emisii trebuie să se asigure că uh, respectivul uh, autoturism respectă cerințele. A, deci RDW, nu? Da, dacă RDW a făcut acele testări în cadrul regulamentului de aplicare, dacă e să ne referim la testele realizate atunci, bun, dar stați un pic, cum controlați atunci că e conform? Sunt testări care sunt realizate și care pot fi supravegheate de servicii tehnice care sunt uh, de față, sunt martori de față, martori oculari. Deci avem testele la rece, testele NDC de tip 1, mai, mai sunt și testele TNO. Nu, nu, nu, nu, nu sunt. Există teste care sunt descrise și care sunt uh, calificate drept reprezentative pentru prevederile generale sau cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească autoturismul în condiții de utilizare normală. Uh, vi se pare normal ca un vehicul să depășească de 4-5 ori normele prevăzute? Autoturismele care sunt testate Nu, stați puțin. Eu mă refer la conformitatea de în ceea ce privește utilizarea în condiții reale, în condiții normale. În 2010 s-a spus că erau prea multe emisii. Acum, vreau să știu dacă se respectă în țările de jos articolul 5.1. După cum spuneam adinare vorba de prevederi generale pentru a verifica dacă un vehicul respectă aceste cerințe. Însă, tocmai asta era întrebarea mea. Ce criterii folosiți noastră pentru a vă asigura că el respectă sau nu respectă? Utilizăm exigențele armonizate din 2008. E vorba de teste în laborator. Teste NDC. Da, dar știți că de ani de zile noi cu toții știm că testele în laborator nu sunt suficiente pentru a verifica nivelul exact de emisii. Și în fond, dumneavoastră faceți testări în laborator. Da. Nu putem face decât teste în laborator. Am spus asta încă de la bun început. În momentul în care s-au introdus normele Euro 5, Euro 6, Stați puțin. Da, deci putem spune că în fond noastră faceți doar testări NDC, așa sau cum anume, ce faceți? Executăm prevederile, dispozițiile din directiva din 2008 și pe această bază verificăm și acordăm omologarea. Dacă autoturismul e deja scos din lansul de producție și e deja pe piață, e deja certificat. În momentul în care ni se propune un prototip, ne asigurăm că prototipul respectiv respectă cerințele uh, prevăzute în lege și se acordă certificatul de conformitate și avem și certificatul de conformitate de serviciu, de operare. Și apoi e vorba de răspunderea producătorului, a constructorului de mașini care lansează producția în lanțul de producție, în fabrică. Deci, în fond, noastră spuneți că cine există cineva care se asigură că, de fapt, producătorul sau constructorul respectă aceste prevederi? După cum am spus, nu e o recepție a autovehicului după lanțul de producție făcut de către, făcută de către RDW. Da, da, dumneavoastră ar trebui să aveți o răspundere întreagă, totală, ca și RDW, nu noastră personal, ci entitatea pe care o reprezentați, ar trebui să aveți o răspundere completă în ceea ce privește produsul Opel Zafira, să vă asigurați că respectă legislația, că testele de conformitate uh, după producție au fost realizate. Ați verificat asta sau nu? Răspuns. Controlul de conformitate după lansarea în producție a fost uh, realizat de către KBA, pentru că KBA este responsabilă de emisii. Doamna Evi. Grazie, eh, thank you, Chair. I will speak in Italian. Mulțumesc. Eu aș vrea să vă întreb următorul lucru. În 2011 a început eh, dezbaterea cu privire la introducerea încercărilor RDE. În regulamentul 715 pe 2007, deci cu 8 ani înainte, producătorii erau deja informați cu privire la limitele de emisii pe care trebuiau să le respecte din 2014, deci Euro 6. Considerați oare că e nevoie să dăm mai mult timp constructorilor auto, astfel încât ei să poată garanta că emisiile autovehicolelor chiar uh, se conformează cu limitele admise în trafic? Ce îmi puteți spune? Domnul Reinders, mulțumesc pentru întrebare. Autovehiculele care au fost uh, încercate pentru Euro 6 trebuiau să corespundă cerințelor și asta se face cu uh, protocolul NDC. Dacă autovehiculul trece încercarea, primește omologarea de tip, deci se face verificarea conformității în condiții reale și conformității în producție. E un întreg spectru cerut de legislație. Avem primul pachet RTE, acum e în curs de punere în aplicare însă criteriul de conformitate de 2,1 încă nu se aplică. Păcat. El uh, se aplică mai târziu, nu uh, odată cu intrarea în vigoare lui Euro 6. Doamna Evi, mulțumesc. Mai am o întrebare. N-am primit răspunsul dorit sau cel pe care îl speram. Trec mai departe având în vedere experiența dumneavoastră, considerați că pe viitor testele RDE cu tehnologia PEMS vor fi uh, adaptate sau uh, vor putea fi cumva um, eludate de constructorii auto? Se vor adapta ei la aceste teste? Pentru că pare un scenariu posibil. Uh, Credeți așadar că pe viitor constructorii auto vor uh, putea într-o oarecare măsură să manipuleze testele nu doar pe bancul de probe din laborator, ci uh, poate chiar uh, tot testul RD. Domnul Reinders, mulțumesc pentru întrebare. În Olanda, acum că a apărut standardul RDE, noi uh, suntem foarte atenți uh, tocmai la problema menționată de dumneavoastră. Și am uh, primit informații cum că um, sistemul de, de management, de control a unui autovehicul poate fi adaptat pentru a transmite alte date. Noi uh, am uh, încercat să ne asigurăm că acest lucru nu se întâmplă. Că vehiculul nu știe că el este în uh, protocol de încercare, ci că este în condiții normale de rulare. Este un lucru pe care, iată, autoritățile olandeze au dorit să-l adauge la negocierile RDE. Sigur că nu poți fi 100% sigur de faptul că criteriile din uh, standardul RDE vor uh, asigura o protecție 100% împotriva oricăror uh, posibilități de eludare sau de trișare. Doamna Evi, mulțumesc. Încă o ultimă întrebare scurtă. Considerați că ar fi util ca autoritățile de omologare de tip să aibă servicii tehnice proprii pentru a supune la încercare noile prototipuri și pentru a verifica conformitatea producției, mai degrabă decât să recurgă la ajutorul unor servicii externe pentru asta? Domnul Reinders, mulțumesc. Dacă v-am înțeles eu bine întrebarea, și sper că am înțeles-o, testul RDE face parte integrantă din uh, ciclul de încercare pentru omologarea de tip. Și cum spuneam în introducere, cel de-al patrulea pachet impune ca sau cere ca o parte independentă să facă testul RD Și astfel să se afle dacă acel vehicul este conform. RDE este un test demonstrativ, de pildă la temperatură de 25 de grade în exterior, trebuie să știi cum se va comporta autovehiculul la 25 de grade și nu la 2 grade. Așadar, testele RDE ne oferă elemente importante, elemente suplimentare și probabil că acestea ne vor ajuta să găsim alte condiții, alte elemente obligatorii. Ideea este ca vehiculul să treacă toată gama de teste R&D. Domnul Schulze. Danke, Frau Vorsitzende, da auch ich der niederländischen... Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru că nu stăpânesc nici eu uh, limba neerlandeză, voi vorbi în germană. Domnule Reinders, vă mulțumesc pentru prezență. Uh, și vă mulțumesc pentru că ați venit până aici ca să vă lăsați uh, uh supus la întrebări uh, de un german. Um, am o întrebare pe care am adresat-o și altora dintre colegii dumneavoastră. Este vorba de protecția pieselor sau componentelor. Aș vrea să știu și din partea dumneavoastră dacă considerați că pot exista sisteme de invalidare pentru a proteja anumite uh, componente. În general mă interesează, indiferent de cum ar fi interpretat uh, constructorii această protecție a componentelor. Dank u wel voor die uh, vraag. Domnul Reinders. Vă mulțumesc pentru întrebare. În ce privește pe constructorii auto, ei au uh, răspunderea proprie. Trebuie să se asigure că echipamentele pe care le instalează la bordul vehiculului pentru a reduce emisiile funcționează corect. Dacă dintr-un motiv sau altul o componentă sau un uh, sistem de diminuarea emisiilor poate fi oprit pentru a proteja motorul, acest lucru trebuie să fie posibil și din punct de vedere tehnic. Însă, sistemul în ansamblu trebuie să funcționeze astfel încât, în medie, emisiile să rămână în uh, intervalul permis, adică să fie controlate. Și asta pe o perioadă de timp. RDE vine cu niște instrumente de standardizare uh, și acolo sunt incluse și acele vârfuri, acele pusee. Dar intervalul de valori medii trebuie să fie controlat. Acum că echipamentul sau mecanismul este pornit, oprit, parte din el poate fi pornită oprită, acest lucru trebuie să fie posibil și explicabil din punct de vedere tehnic, nu știu, eventual pentru a reduce consumul de combustibili. Interpretez ceea ce mi-ați spus în așa fel încât ceea ce parțial am aflat noi în ultimele luni referitor la cum au abordat acest concept constructorii Ah, deci, la, la anumite temperaturi, la anumite, în anumite momente să fie oprit uh, uh, sistemul uh, și toate astea ce au de-a face cu realitatea, poate din punctul nostru de vedere este o interpretare greșită a conceptului de protecție a componentelor. ja, de, <clears throat> sorry, de, de discussie, of discussie, de beoordeling van of. Mulțumesc. Ca să vă răspund la întrebare, dacă oprirea sau dezactivarea unui mecanism component instalat pe vehicul, dacă e permis sau nu acest lucru, depinde de o serie de factori. Și de aici uh, decurg toate complicațiile să privești așa din afară și să emiți o judecată absolută este destul de greu. E important să examinăm și motivele și argumentele. De ce o anumită strategie funcționează într-un anume fel? O putem accepta sau nu? Sigur că putem pune întrebări, dar pentru răspunsuri e nevoie de expertiză. Cel mai bine ar fi ca întrebarea asta să o puneți direct constructorului. Este oricum uh, greu de investigat. Nu uh, o să primiți probabil un răspuns uh, foarte clar. E inacceptabil un astfel de mecanism. Trebuie să analizezi toate argumentele din toate părțile și există o serie întreagă de motive de ordin tehnic Vă mulțumesc. În ultimul minut o întrebare într-o altă direcție. Dumneavoastră faceți și un fel de supraveghere a pieței, deci testați autovehicule existente pe piață care au uh, omologarea, dar care mai sunt uh, testate în mod aleatoriu. Câte ați testat în medie uh, din aceste autovehicule în ultimii ani? Și când ați făcut uh, aceste teste aleatorii, și uh, numărul acestor teste aleatorii a crescut în urma uh, Dieselgate-ului. Dank u wel. Ehm, u moet onderscheid maken. Mulțumesc. Cred că trebuie să facem diferența între două tipuri diferite de supraveghere. Când vorbiți dumneavoastră despre supravegherea făcută de autoritățile care dau omologarea de tip producătorului sau constructorului auto, e bine, în acest caz, autoritatea de omologare are sarcina de a analiza conformitatea procesului de producție al constructorului auto trebuie să se asigure că producția este conformă cu normele legislative. Altfel, procesul de încercare nu poate avea loc. Iar pentru vehiculele care sunt deja în exploatare, care au peste 100.000 de kilometri, dacă ele îndeplinesc aceleași criterii, iată și acest lucru e inclus în procesul de omologare. Însă dacă vorbim despre supraveghere de piață, avem și o altă accepțiune, complet diferită. Autoritatea noastră nu face genul de supraveghere de piață la care vă gândiți dumneavoastră. Nu ieșim așa pur și simplu în trafic să vedem ce vehicule trec pe la noi, pe șosele să le testăm. În schimb, TNO face un astfel de uh, test din câte știu, ei uh, încearcă performanța autovehiculelor. Le încearcă nivelul de emisii, mai ales la vehiculele diesel, ca să vadă cum se comportă în condițiile reale. Ei uh, apoi uh, generează și niște hărți cu privire la calitatea aerului. Deci, cine face supravegherea de piață? Cine e responsabil cu asta în Olanda? Ministerul Infrastructurii și Mediului. Ei pot uh, face supraveghere de piață. Ei uh, fac inspecții ale vehiculelor, ei pot face teste pe marginea șoselei, de pildă. Due, due domani. Domnul Paulucci, am două întrebări simple și scurte, ca să mai economisim ceva timp. Prima întrebare. Ieri, autoritatea italiană de omologare a spus că au fost cazuri în care vehicule nou omologate în Italia s-a descoperit că au fost omologate de alte autorități. Ați avut astfel de cazuri în Olanda? Ik kan u daar geen antwoord op geven. Ik weet dat niet. Nee. Domnul Reinders, îmi pare rău, nu știu. Va bene, grazie per la non risposta. Domnul Paolucci, nu nimic. Vă mulțumesc pentru lipsa de răspuns. Am o a doua întrebare care decurge cumva din faptul că eu sunt un om curios. Autoritatea dumneavoastră este a treia ca mărime în uh, Europa, dacă este să ne luăm după numărul de autovehicule omologate. Deși în Olanda nu aveți o industrie auto, producătoare auto, cum se explică acest lucru? Domnul Reinders. Eu cred că autoritatea noastră este pur și simplu un partener de încredere și că se achită de sarcinile sale cu eficiență ca un partener de afaceri și a dovedit competența, abilitățile și eficiența. Asta e cheia succesului nostru. Nu uh, vreau să mă laud uh, în mod nejustificat, dar uh, s-a dovedit că avem uh, o contribuție și în ce privește eficiența cu care lucrăm atunci când ni se cere omologarea. Iar acest lucru îi uh, atrage pe solicitanții de omologare în Olanda. Domnul Paulucci, mulțumesc. Mulțumim, doamna Ela Sender. Sí, gracias. Da, cu, pe aceeași linie de gândire a colegului Paolucci. Da, știu că în Olanda nu se fabrică uh, mașini, dar știu că la un moment dat Tesla a desfășurat activități. Aș vrea să știu dacă uh, autoritatea noastră a făcut vreo certificare pentru Tesla. Și, dacă îmi permiteți, doamna președinte, Uh, referitor la raportul pe care îl veți prezenta la finalul lunii, mă întreb cum ați împărțit munca între Centrul Comun de Cercetare și partea care vă revine dumneavoastră. Cine ce a plătit? Cum ați organizat această cooperare cu acest centru care este public, care este finanțat de Uniunea Europeană și pe de o parte și pe de altă parte entitatea dumneavoastră, autoritatea dumneavoastră, care e o, ceva total diferit. Cum ați putut colabora în așa fel încât la final să ajungeți la un raport în care să putem identifica probabil și alte modele de testare pe care le veți dezvolta pe viitor? Ik hoop dat ik uw eh, vraag eh, goed kan eh, beantwoorden, want Eh, nu știu dacă pot să vă răspund la întrebarea dumneavoastră. Este foarte dificil uh, să vă dau un, exemplu, un răspuns detaliat. Da, Tesla. Într-adevăr, este un constructor pentru care am uh, făcut noi omologarea, bun, nu sunt emisii, e o mașină electrică, deci e foarte practic. Dar uh, este vorba de o omologare pe care uh, am dat-o Tesla. Aveați uh, o altă întrebare? Si, cum a sido el montaje? Da, care a fost montajul financiar și tipul de cooperare cu Centrul European de Cercetare uh, Uh, european și felul în care v-ați organizat, pentru că dumneavoastră ați spus că ați cooperat cu acest centru pentru a redacta raportul care va fi înaintat mai departe Parlamentului din Olanda și bănuiesc că imediat după și Parlamentului nostru. În ce fel v-ați organizat din punct de vedere financiar? Cine ce a plătit? Ja, onderzoeken die, uh, die wij hebben gedaan, komt uit eigen middelen. Studiile pe care le-am făcut uh, se fac din fonduri proprii. Testele pe care le facem când trebuie să uh, anchetăm mai departe, este plătit de RDW. Este autofinanțat, vine din buzunarul nostru. Asta poate spune și colegul meu, nu este domeniul meu de specialitate, dar uh, Uh, de aceea mă exprim cu mare prudență. Poate colegul meu poate să vă spună ceva despre asta. El, el centrul Da, da, dumneavoastră ați spus că centrul va ajuta foarte mult. A spus chiar la începutul intervenției dumneavoastră. De aceea vă și întrebam, mi s-a părut ciudat. Cum anume să vă ajute? Adică în ce fel? Cum s-a desfășurat această cooperare? N-am înțeles prea bine.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 Uh, efectuează analize extinse pentru PEMS, pentru a vedea cum trebuie făcute testele RDE, cum trebuie evaluate. Dacă ne uităm la ce facem pentru a îmbunătăți lucrurile în acest cadru, e bine, cooperăm cu TNU, finanțat de Ministerul Infrastructurii și Mediului. Și deci uh, eu mă bucur să pot beneficia de această tehnologie, de aceste cunoștințe, de aceste expertiză. Asta ne permite să uh, înțelegem mai bine legislația RDE. Domnul Ghezike, două sloturi. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș reveni la schimbul de informații. În răspunsurile înscris la întrebarea 1 spuneți că nu există un schimb de informații între serviciile tehnice din Europa. Sunt puțin iritat pentru că colegul italian a spus că atunci când în Italia o mașină cade testul, uh, celelalte servicii tehnice sunt informate. Nu aveți niciun fel de schimb de informații? De informații van de, de tehnice dienste, uh, eh, die worden in... Informațiile de la serviciile tehnice nu fac obiectul unui schimb. Însă, informațiile din partea autorităților care se ocupă de omologare sunt. Deci când un serviciu tehnic uh, trimite mai departe un document din care reiese că un vehicul nu a trecut textul pentru că nu respectă criteriile, uh, autoritatea care primește acest uh, raport se poate adresa omologilor săi. Această comunicare există, într-adevăr. Ok, vielen Dank dafür. În regulă, vă mulțumesc. În uh, regimul actual al omologării de tip avem problema independenței financiare. S-a spus, uh, în comparație cu Statele Unite, că direcția, că finanțarea directă de către stat ar fi un sistem mai bun. În cazul dumneavoastră, până la 25% din cifra de afaceri vine din uh, onorarii. Uh, credeți că uh, sistemul european comparat cu cel american, uh, sistemul american este mai bun din acest punct de vedere? Ja, uh, kwalificatie geven is, uh, is heel lastig en uh, elk systeem heeft zo zijn voordelen. En... E greu de zis, fiecare sistem își are propriile avantaje și dezavantaje. Cred că sistemul european cu adaptările ce sunt acum în pregătire la Consiliu uh, la Consiliu pot uh, constitui un sistem uh, bun pentru a controla și a supraveghea vehiculele. Este nevoie de cooperare între statele membre, între autoritățile de omologare și elementele de comunicare sunt prevăzute. Este prevăzută de asemenea și obligativitatea din partea Comisiei Europene de a da linii directoare clare pentru această cooperare și cred că trebuie cooperat și cu uh, peer review și cu acreditarea controlelor. Cu toate acestea, cred că sistemul european va fi îmbunătățit. Sistemul american, cu o autocertificare, are alte dezavantaje. Vehiculul poate să fie pe șosea și se constată mai târziu că e o problemă. Și asta poate avea consecințe grave. Este un risc pentru constructor și pentru sistem. Și asta poate duce la inegalități. Mulțumesc foarte mult! O penultimă întrebare tehnică pe care am adresat-o și colegilor franceze astăzi. Este vorba de acuratețea pemsurilor. Colegul francez vorbea despre faptul că am fi pe calea înspre, o, înspre 100%, dar că deocamdată ar trebui să considerăm că marja de eroare este de 20%. Puteți confirma acest lucru? Um, the PEMS-apparatuur voor de, uh, voor de emissies, los van de... Aparatele PEMS pentru emisii, indiferent de cele specifice pentru, componen pentru particule, deci eh, cele care se referă la oxizii de azot, e bine, pentru acesta a fost eh, studiată marja de eroare și este de aproximativ 2%. rotunjit. Există alte nivele de toleranță în ceea ce privește testele, există și alte criterii și până la urmă marja de eroare totală, incertitudinea ă, totală este prevăzută la 0,5. Și asta ține de aparat, 0,2 și pentru întregul sistem 0,5. Uh, uh, Sunt argumente aduse și de Centrul Comun de Cercetare și de Comisie. Ok, vielen Dank. Ich habe noch eine letzte... În regulă, o ultimă întrebare, 5 secunde. Uh, în curând îl vom avea alături pe ministrul transporturilor din Germania. Dacă ați avea o întrebare să-i adresați, care ar fi ea? ja, ik heb uh, niet duidelijk eh, een, een, een, een, een, een richting, maar uh, nat natuurlijk. Uh... Nu pot să spun că am vreo idee în acest sens. Însă, i-aș solicita să existe cât mai multă cooperare între diferitele părți. Dar nu aș avea întrebări specifice să-i adresez. Er wordt gefluisterd over de Opel Safira. Mrs. Griffin. Mi se șoptește ceva despre Opel Zafira, spune doamna președinte. Uh, thank you. Doamna Griffin. Mulțumesc, doamna președinte. De, doamna președinte. Devine clar că lipsa de cooperare în abordarea autorităților de omologare în Europa a ajutat parțial la crearea situației în care ne regăsim în mod uh, curent, în, mod, în momentul de față. se pare că se permit derogări de la legislație, practic de la caz la caz. Ați menționat câteva din aceste elemente, dar în răspunsul noastră la întrebarea 12 recunoașteți că uh, Uh, oprirea sistemului de control după 20 de minute uh, de funcționare a um, motorului este un sistem de invalidare interzis. Însă, colegii noastre italieni nu au considerat că este suficient de suspect ca să facă o anchetă în acest sens și nu au prelungit uh, durata standard a testelor pentru a verifica dacă pot fi confirmate aceste acuzații puteți să ne spuneți părerea noastră pe acest subiect, ci puteți să ne explicați diferența de abordare între două autorități uh, europene? Dank u wel. De zienswijze van uh, de criteria wat wanneer putem vedea lucrurile în mod diferit. Trebuie să avem criterii. Când, uh, poate, când poate fi un dispozitiv dintr-un autovehicul considerat ca, uh, considerat ca fiind un dispozitiv de invalidare? Ei bine, este ceva pentru care trebuie să găsim o viziune armonizată la nivel european și Comisia trebuie să intervină aici cu linii directoare. Și până când nu vom avea așa ceva, din partea autorităților de omologare, pozițiile vor fi diferite referitor la ce trebuie aplicat în Europa. Și nu mă refer aici la o metodă specifică, ci la uh, ideea, de exemplu, de a extinde timpul de testare pentru a depăși 20 de minute. Dar nu știu dacă asta este... Nu cred că asta este necesar pentru protecția motorului. Cred că este vorba mai degrabă de o situație pe care trebuie să o discutăm și trebuie să obținem uh, informații din partea constructorilor pentru a ști de ce se întâmplă asta și să analizăm mai de aproape lucrurile pentru a vedea dacă este, asta intră în um, cadrul juridic uh, stabilit pentru derogările, pentru dispozitivele de invalidare. Bun, serviciile tehnice pot avea un aviz, o poziție, însă în Europa trebuie să uh, încercăm să avem, să avem o viziune comună, care apoi să fie prevăzute în dispoziții generale, în uh, orientări um, pe care să le respecte toate autoritățile de omologare armonizarea mi se pare esențială. Thank you. Are you confident that those... Mulțumesc. Sunteți încrezător că asta uh, va face ca un stat membru să nu consideră că este prea ușor să trișezi? Dat is ook uh, mijn hoop en wens dat dat gebeurt. Uh... Asta sper. În orice caz, uh, procedura continuă. Noi uh, vom contribui la această dezbatere și sperăm că vom ajunge la, bun, la bune orientări. Comisia a promis să publice astfel de orientări pentru a avea o aplicare uniformă a legislației peste tot în Europa. Nu să avem o autoritate de omologare care să considere că este un dispozitiv de invalidare și alta care să zică că nu este așa. Este nevoie ca aceste orientări să fie obligatorii din punct de vedere juridic. Deci să, să se spună că sunt regulile jocului asupra cărora a căzut de acord toată lumea, iar apoi trebuie și aplicate. Vă mulțumesc că mi s-a părut un răspuns foarte util. Gerbrandi, wilt u nog Mulțumesc, domnule Gerbrandi. Mm, ik... Mai aveți întrebări? Da, doamnă președinte. Aș fi vrut să fac apel la lunga experiență a domnului Renders din 2006 din 2006 sunteți uh, prezent. Comisia a spus atunci că este nevoie de noi teste și a fost nevoie să ajungem în uh, noiembrie 2010, deci cel puțin patru ani, până să organizăm un workshop și apoi a mai fost nevoie de încă cinci ani până să avem un prim uh, pachet privind testarea în condiții reale și, noi în, și în noiembrie 2010 am crezut că ar fi nevoie numai de 2 ani. De ce până la urmă, la 10 ani, să ajungem aici? Pentru că, din punct de vedere tehnic, nu o fi prea complicat. Mulțumesc. În ceea ce privește, privește această ultimă întrebare, a, da, este complicat și din punct de vedere tehnic, domnule Gerbrandi, dar nu chiar atât încât să ia 10 ani. Dacă uh, am, ne-ați fi închis pe toți în, într-o sală, într-o, uh, pe, cu toți într-o sală, într-un an am fi găsit o soluție. Așa este. În ianuarie 2011 s-a lansat uh, inițiativa pentru RDE și a fost uh, necesar și a fost uh, necesar să ne îndreptăm către constructori uh, cât și către autoritățile de omologare și uh, serviciile tehnice. Domnule Gerbrandi, până la urmă, probabil a fost o problemă politică. Știind uh, ce știm acum, este mai ușor să ne exprimăm, însă uh, ideea a fost că am spus că este nevoie ca un vehicul să respecte condiții, condiții, să respecte normele în condiții normale de utilizare. Și asta în mod uh, armonizat cu NDC. Asta trebuia să, acest lucru trebuiau să-l facă aceste teste. Și trebuiau testate în cadrul acestor teste limitele. Și ceea ce discutăm acum n-au nimic de a face cu testele. Am putea, am putea chiar să dezvoltăm noi teste. Deci a fost vorba de o schimbare de paradigmă, domnul Gerbrandi, dar ianuarie 2011 a fost la 5 ani după ce Comisia a constatat că trebuie să avem noi teste. 5 ani de zile nu s-a întâmplat nimic. Însă aș vrea să revin la întrebarea mea. Ați spus-o și dumneavoastră nu au trebuit uh, convinși numai constructorii, ci și autoritățile de omologare. Deci autoritățile au jucat uh, probabil un rol important, dar există, au existat și alte interese care au intervenit, dincolo de interesele tehnice. A fost poate un joc politic din partea statelor membre, din partea unor constructori pentru a pune bețe în roate procedurii? E greu uh, de răspuns la această întrebare. Am uh, urmat uh, procedura și în același timp am participat în mod activ pentru a îmbunătăți lucrurile. Perioada de evaluare a durat 2 până la 3 ani. Trebuie să avem un model pentru a ne asigura că atunci când uh, suntem pe șosea cu un să trebuie, putem uh, analiza bine datele. Și că putem respecta anumite limite, de exemplu 80 de miligrame pe kilometru pentru un oxe. Deci este un instrument uh, de evaluare. În ceea ce privește aceste dispozitive, existau diferite opțiuni Um, pentru camioane, de exemplu, dar pentru, autove- pentru automobile a trebuit să acționăm altfel decât pentru camioane. Mulțumesc, doamna Bânfoa. Da, vreau și eu să mă refer la cele spuse de colega noastră, Tereza Griffin, și anume tendințele acestea de a armoniza diferitele autorități naționale în ceea ce privește acordurile de omologare. Uh, ce este și ce nu este un uh, dispozitiv de invalidare. Oare nu sunteți de părere că raportul pe care îl veți prezenta autorităților din țările de jos uh, referitor la ghidul îndrumător din partea Centrului Comun de Cercetare. Oare n-ar fi bine să avem și uh, Uh, eventual o rechemare la nivel european a anumitor autoturisme dacă acestea nu îndeplinesc cerințele în materie de dispozitive de invalidare. Și a doua întrebare, oare nu ar fi poate metoda cea mai bună prin intermediul unei uh, viitoare autorități europene care să fie un fel de umbrelă peste autoritățile naționale și atunci când uh, e nevoie această autoritate europeană să vină să reglementeze și eventual poate chiar să arbitreze anumite dosare, anumite cazuri. Uh, op uw eerste vraag, uh... În ceea ce privește prima întrebare pe care ați adresat-o. Da. Experiența noastră din diferitele programe de testare pe care le-am eh, realizat va fi utilizată în discuția noastră cu Comisia Europeană, tocmai pentru a avea linii directoare de bună calitate. Acum, în ceea ce privește definiția pentru acele dispozitive de invalidare, întrebarea este dacă vom avea certificate de omologare de tip uh, de calitate pe viitor. E bine, asta va fi consecința directă regulamente, cum ar fi, spre exemplu, Euro 5, acolo, în principiu, nu vor mai exista noi mașini care să fie omologate. Vom avea peste tot Euro 6 și atunci vom putea ținti mașinile care vor fi pe viitor vândute. De aceea cred eu că trebuie să punem accentul pe acest aspect. Și cred că trebuie să colaborăm. N-ar trebui ca o autoritate să fie așa cavalerul singuratic uh, pentru un anumit tip de certificare sau pentru anumite tipuri de activități. Nu, trebuie să conlucrăm și trebuie să vedem activitatea în ansamblu, să, verif- să ne asigurăm că dacă există anumite dispozitive ce sunt utilizate, că acestea corespund cu afirmațiile constructorului și că, într-adevăr, protejează eventual motorul sau altceva. Acum, în ceea ce privește cea de-a doua parte a întrebării dumneavoastră și anume dacă am avea nevoie de autoritate de supraveghere la nivel european, acest lucru deocamdată se și discută la Consiliu în cadrul noului regulament referitor la recepția produselor lansate pe piață. Și, de fapt, acolo se desfășoară dezbaterile. Dar uh, doamna Bonfa intervine din nou. Ceea ce propune comisia nu e ceva independent. Întrebarea mea era retorică. Dacă avem nevoie de o agenție europeană în plus, dacă e să ne revin la legislația din cel de-al patrulea pachet RDE referitor la emisii, Există un test care este realizat de entități independente. Deci, dacă vreți, într-un fel există oarecare supraveghere de piață în recepția pe tip de, pe tip de model. Da, dar spune doamna președinte, întrebarea se referea la faptul că ar putea exista pe viitor o instanță independentă europeană care să asigure coordonarea în ceea ce privește supravegherea de piață. Ar, ar interesa o astfel de soluție? Sincer, nu sunt un expert în materie de negociere, așa cum se desfășoară ele acum la Consiliu, deci trebuie să fiu prudent în ceea ce privește ceea ce spun pe acest subiect. Însă, din câte am înțeles, uh, Uh, ne dorim orice fel de îmbunătățire pe care Comisia Europeană dorește să o realizeze. Și în mod clar ar trebui să existe o gamă, nu, un panel independent care, de experți care să se ocupe de supravegherea de piață și de activitatea acelor autorități uh, care operează certificări de omologare de tip. Și în încheiere, domnul Eichhout. În concluzie, aș fi vrut să știu cum se desfășoară mai exact lucrurile pentru a găsi o definiție corectă a dispozitivelor de invalidare, pentru că italienii spun că Fiat, uh, ce utilizează Fiat nu e un dispozitiv de invalidare. Da, da, noastră ați putea spune, păi da, dar uh, nu avem datele ca să ne pronunțăm dacă da sau nu este un dispozitiv de invalidare. Cum veți face ca să obțineți acele informații? Discuția are loc în grupuri de lucru, separat de ceea ce se întâmplă la nivel de Comisia Europeană. Deci, inițialele acestui grup este, uh, sunt TA. AG se ocupă de supravegherea de piață. Da, mă iertați, spune domnul Vanicau, dar eu vreau să pun accentul pe dispozitivele de invalidare. Vorbeam despre Fiat, despre italieni. Dacă autoritățile italiene nu vă înaintează informațiile, datele și spun că pe baza informațiilor pe care le avem noi, de fapt, nu e un dispozitiv de invalidare, ce faceți? Ce se întâmplă atunci? Da, într-adevăr, Comisia Europeană Trebuie să vină cu niște linii directoare și să spună autorităților italiene că există anumite cerințe ce trebuie respectate. Bun, dar italienii pot spune că, în fond, asta protejează mașina și că totul funcționează foarte bine. Deocamdată există o discuție între autoritățile din Germania și din Italia. S-a solicitat și o mediere din partea Comisiei Europene. Noi nu suntem implicați, însă liniile directoare din partea Comisiei, și sper de altfel că vor fi foarte bune, Stați puțin. Noastră sper, sperați că aceste linii directoare vor fi obligatorii Păi eu credeam că sunt obli ob, obligatorii. Stați puțin, păi știți și noastră că liniile directoare nu sunt legislație. Dar aici vorbim despre dispozitive de invalidare din legislație care există încă din 1989. Deci bănuiesc că legislația n-a fost utilă, nu? Până în 2015 pentru că am constatat că au fost probleme și dintr-o dată toată lumea a fost surprinsă și acum care e nivelul de transparență? Care este implicarea diferitelor state? Când ne putem aștepta la un rezultat concret? Păi trebuie să așteptăm uh, să se obțină unanimitate în materie de contribuții de date față de Comisia Europeană, după care vom avea linii directoare. Și cât o să dureze, după părerea dumneavoastră? Păi sunt presiuni ca lucrurile să se deruleze repede. Acum, comisia trebuie să vină cu un text, nu? Pe hârtie. Ea este cea care poate hotărâ când va, hotăr- când va uh, publica aceste linii directoare. Noi avem așa o, o imagine, o idee cam ce și cum ar trebui să facem, însă trebuie să găsească un consens și comisia trebuie să vină cu propuneri. Mulțumesc, domnule Ecaut. E clar că vom, vom obține aceste informații până la sfârșitul acestei luni și să sperăm că până la urmă vom avea niște uh, linii directoare din partea Comisiei. Bun, dar nu știm care va fi contribuția statelor metre. Uh, membre, va fi nevoie de transparență și asta eventual vom avea ocazia să revenim ulterior. Doamna președinte, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi, vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns la toate aceste întrebări de o zi și jumătate discutăm despre aceste subiecte. Avem o serie întreagă de audieri prevăzute în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult, vreau să mulțumesc și colegilor, da, a fost o săptămână, este o săptămână grea, cu multe ședințe de comisii și am reușit să derulăm Uh, aceste audieri în condiții foarte bune. Interpreții au contribuit și ei la această muncă. Mulțumim, mulțumim și doamnei uh, președinte. Și următoarea ședință va avea loc luni cu fiat. To all the other institutions. <laughs>